Ok, colleagues, it's 20 to 3, so we should... Stimați colegi, e 3 fără 20, ar trebui să începem. Sincer, nu cred că funcționează sistemul acesta cu două jumătate. Mulți avem întruniri la prânz. De fiecare dată când începem la două jumătate, sala e goală aproape. Va trebui să vedem cumva încă nu putem schimba. Altă dată și când începe la 3, nu începem decât la 3 și un sfert, așa că da. Oricum, avem un punct interesant de dezbătut, punctul 12, Euromapping 2018. E punctul 12. Testing item, item 12, uh, and it's called Euromap. So now you, now you know it's item 12 it's... Acum știți sigur după atâtea repetiții, nu, nu știu ce s-a întâmplat, a intrat o înregistrare, banda, sperăm că și tehnicianul se amuză. Suntem în regulă? Suntem în regulă. Bine că n-am spus ceva îngrozitor care să fie retransmis după aceea în difuzoare. E un punct important, după cum spuneam, pentru că acest uh, Euromapping este o publicație anuală care uh, monitorizează contribuțiile OECD DAC pe aceste teme. Știm că Uniunea Europeană este extrem de implicată în aceste chestiuni de planificare familială. Am discutat uh, chestiuni ce țin de creșterea populației în diferite țări. Euromapping este și un instrument care ne permite să vedem dacă donatorii într-adevăr uh, vin cu fondurile promise. Însă, categoric, aspeții noștri sunt mult mai capabili să vă prezinte tema decât mine. Ave- o avem aici pe doamna Cecil Vernon, din partea DSV și Forumul Parlamentar pentru Populație și Dezvoltare, domnul Neil Data. O să-i dăm cuvântul uh, Eh, Cecil Vernon, 7 minute și avem și un scurt film după aceea. Cecil, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, vă mulțumesc că ne-ați invitat. Eh, avem o prezentare comună, de fapt, eh, noi doi, sunt multe date și atunci, dacă alternăm, vom avea o prezentare mai interesantă. O să rog pe Nil să înceapă. Vă mulțumesc, îți mulțumesc Cecil, mulțumesc doamna președinte pentru că ne-ați permis să vă prezentăm această informare. Mai întâi de toate, aș dori să spun de ce e importantă analizarea finanțării acestor programe privind sănătatea mamei și sănătatea noilor născuți. Uh, eficiența costurilor este extrem de ridicată. Pentru fiecare euro se economisesc până la 24 de euro în alte categorii de cheltuieli asociate cu asistență medicală, previzionare cu apă, uh, asistență uh, și alte costuri, cum ar fi, de exemplu, educația. În plus de asta, e un lucru care, într-adevăr, merită să fie făcut și din punct de vedere etic. Uh, E, finanțarea în acest domeniu salvează viața femeilor, a noilor născuți, îmbunătățește starea de sănătate prevenind transmiterea SIDEI, se evită sarcinile neplanificate și de asemenea se reduce violența împotriva femeilor prin astfel de metode. De aceea e important să se aloce fonduri acestei sănătăți a mamei și a copilului nou născut. Euromapping este unul din instrumentele pe care le folosim în materie de ajutor pentru dezvoltare. Ce oferă specificitatea acestui instrument Euromapping este cel care se, care se axează pe comparația între fondurile alocate și uh, angajamentele asumate și de asemenea se analizează fiecare donator ca volum, ca generozitate. Țările mari vor cheltui totdeauna mai mult în cifre absolute, dar probabil procentual reprezintă mai puțin decât contribuția unui stat mai mic, care de la bun început posedă un buget mai mic. Asta face instrumentul Euromapping, axându-se în special pe planificare familială și pe sănătatea mamei și a noului născut. Banii cheltuiți în acest domeniu din 2016 încoace au devenit extrem de importanți pentru că tema este dezbătută acum la nivel politic. Președintele Trump a venit cu restricții noi atunci când e vorba de sănătatea reproducerii, nu există reglementări la nivel mondial, însă există o serie de restricții care afectează negativ calitatea acestor servicii în țările în curs de dezvoltare. Foarte pe scurt, metodologia Euromapping, înainte de a da cuvântul colegii mele Cecil, am analizat uh, date privind 30 donatori de DAC, și am văzut ce s-a dat pentru planificare familiară, sănătatea reproducerii și sănătatea mamei și a copilului. Și ne-am uitat concret ce au făcut aceste 30 de state donatoare, pornind de la datele pe care le, are secretariatul și care vor fi distribuite și către dumneavoastră dacă e nevoie. Metodologia se bazează pe metodologia Muskoka. Muskoka e un oraș din Canada unde în 2010 a existat o întrunire G8 și s-au asumat o serie de angajamente în direcția îmbunătățirii sănătății mamei și a copilului. Și la acel summit G8 s-au asumat angajamentele politice și apoi tehnocrații au stabilit uh, ce metodologie ar putea fi elaborată. Este singura metodă monitorizarea situației în acest domeniu. Am luat această metodologie și am aplicat-o datelor referitoare la statele donatoare. Euromapping uh, e un exercițiu teoretic, pentru că nicio țară donatoare nu folosește metodologia Muscoca în scopuri proprii. Regatul Unit folosește o altă metodologie, o metodologie diferită de cea din Germania, Franța sau Danemarca. Însă, acest instrument ne permite să comparăm merele cu mere și perele cu pere și nu invers. Și acum am să-i dau cuvântul uh, colegii mele, Cecil. Mulțumesc eu. Înainte de a trece la detalii, vreau să vă prezentăm uh, care este situația acestei finanțări. Nu o să fiți surprinși, Statele Unite, principalul donator de departe, sunt și alte țări care și-au crescut uh, contribuția financiară. Germania a intrat în grupul statelor care au ajuns la procentul de 0,7%, 2016. Dacă vă uitați la Uniunea Europeană, cu verde vedeți Uniunea Europeană, instituțiile europene și statele membre și la oaltă suntem primii donatori la nivel mondial. Apoi, pentru sănătatea mamei și a copilului și sănătatea reproducerii, situația se schimbă. Statele Unite, cu roșu, domină cu mai bine de 50%. Pe planificarea familială, Statele Unite, principalul donator de departe, deci o diferență care vă arată ce, ce impact ar putea avea noile măsuri americane asupra acestui sector și cât de, cât de grav ar putea fi afectate acele servicii care depind de asistență financiară externă. O să nu uităm acum ce fac statele donatoarele în materie de finanțare a, a sănătății, a programelor privind sănătatea mamei și a copilului. Avem o analiză pe țări și vedem cât de mult angajează fiecare stat pentru aceste politici, sănătatea reproducerii a mamei și a copilului e vorba de angajamentele asumate de fiecare stat și vedem că Norvegia a devenit uh, prima țară care s-a angajat politic să cheltuiască bani pe sănătatea, reproducere, mamei și a copilului. Norvegia însă e o țară mică, e bogată, dar e mică. Apoi, cu verde, galben și roșu, vedeți o serie de state membre Uniun, ale Uniunii Europene care sunt în zona verde, verde deschis. Deci țările care ar putea face cel mai mult sunt uh, cel mai puțin implicate, inclusiv pe plan politic. Dacă ne uităm concret la fondurile nu promise, ci primise, vedem că Statele Unite sunt principalul donator în materie de bani concret cheltuiți pe sănătatea reproducerii a mamei și a copilului, apoi Canada, nou sosit uh, în uh, eșalonul de top și o serie de state europene. Și dacă vă uitați la principalii donatori europeni, procentual vorbind, vedeți că e vorba de statele mijlocii care sunt cele mai generoase. Statele mai mari uh, tind să fie în categoria galbenă. Cam asta ar fi situația finanțării sănătății reproductive a mamei și a copilului. În materie de planificare familială acum, planificarea familială. Practic aceeași tendință în termeni absoluți Statele Unite pe primul loc, dar dacă ne uităm procentual, în termeni procentuali, vedeți că poziția fruntașă e uh, ocupată de state europene. Olanda, de exemplu, procentual vorbind, este prima. Apoi, în 2016, o serie de donatori mai bine și-au dublat uh, contribuția, însă vedem aceeași tendință când e vorba de statele mari, Franța, Germania sau instituțiile europene, în termeni absoluți, stau bine în clasamente, dar procentual vorbind, ca generozitate, cum vorbim, uh, sunt uh, pe o poziție inferioară în clasament. Banii trimiși în mod concret arată exact aceeași situație. Luxemburgul conduce, a venit cu un procent extrem de ridicat, și vedeți apoi alte state ca Olanda sau campionii Canada, Norvegia, îi vedeți acolo în uh, secțiunea verde, însă Germania, Franța, Uniunea Europeană în ansamblu rămân în zona galbenă, ceea ce ne arată că s-ar putea face mult mai mult, un lucru eventual discutat atunci când se negociază bugetul pentru viitorul cadru financiar multianual. Dacă ne uităm acum la Uniunea Europeană, putem spune că există un angajament ferm, există un angajament în direcția egalității de gen, a sănătății reproductive, în planul de acțiune, există și inițiative concrete, deci s-au luat măsuri pe plan politic și în 2016, într-adevăr, s-a văzut o creștere a fondurilor alocate, am să vă explic ce vedeți pe ecran. Cu albastru aveți asistenta financiară, apoi cu, cu galben sănătatea reproductivă a mamei și a copilului și apoi planificarea familiară. Deci, vedeți o creștere ușoară pentru planificarea familială, o creștere semnificativă pentru sănătatea reproducerea mamei și a copilului, însă procentual, încă o dată, evoluția este modestă, sub 1%. Deci suntem departe de ce se poate face dacă ne uităm cum face procentual o țară ca Luxemburgul. Sprijinul european ia forma unor multiple programe, prin inițiative directe sau finanțare, sau prin inițiative multilaterale sau uh, sprijin uh, bugetar sectorial și de aceea adesea e greu să se monitorizeze traiectul fondurilor. Și vom încheia cu această planșă concluzii. Ce vedem? Donatorii europeni uh, recuperează decalajul în materie de finanțare pentru planificare familiară și sănătatea reproducerii a mamei și a copilului, însă Statele Unite uh, rămân pe poziția fruntașă. Chiar dacă Statele Unite au venit cu o serie de restricții, aceste restricții încă nu au fost puse integral în aplicare și apoi există un decalaj între anii de colectare a datelor și prezentarea datelor. Noi când prezentăm date vorbim de situația uh, Uh, depășită din anii trecuți. Pentru că, evident, noi trebuie să ne procesăm datele colectate din teren. O altă tendință ține de progresele făcute de uh, statele europene de dimensiuni medii sau mici, care acupă locuri fruntașe atunci când e vorba de finanțarea acestor programe nu e vorba doar de statele scandinave, dar Luxemburgul și Irlanda au venit foarte tare din urmă. După cum spunea și Cecil, Uniunea Europeană este un mare donator, dar nu uh, face cât ar putea să facă. Înțeleg că există posibilitatea să remedieze situația. Chiar în această dimineață au venit ceva vești bune în legătură cu implicarea financiară pentru ajutorul la, pentru dezvoltare, inclusiv în aceste domenii. Ne vom opri aici și cred că Cecil ar dori să vă prezinte puțin uh, scurtul film ce urmează să-l vizionăm. Dacă vă interesează situația propriei noastre țări, puteți să consultați broșura noastră și veți găsi acolo toate informațiile necesare. So now we have the same phenomenon of um, tape. Iarăși ecouri în sală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 pentru că tot, uh, tot se aude coura, ceea ce am spus cu câteva secunde mai devreme. Să dăm încă o dată drumul la film? Thanks, thanks, Carlo. Uganda has a population approximately to 42 million thanks, people thanks, with a growth rate of 3.2% and there is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 Sorry to, I just wanted to explain, those are actually four... Vroiam să explic despre ce e vorba. E vorba de patru tineri militanți eh, care cooperează cu noi și ei sunt extrem de implicați în comunicarea către comunitățile lor a acestor priorități. Eh, din păcate n-am putut să-i aducem astăzi aici, însă vor veni la noastră peste câteva săptămâni pentru a vă prezenta realitatea obstacolelor cu care se confruntă în activitatea lor de zi cu zi. Când spuneți aici, vin la Bruxelles să încercați să duceți la Parlament, da, organizăm un eveniment pe 27 septembrie unde vom discuta aceste chestiuni și o să vedem cum uh, poate fi încurajată participarea tinerilor. Asta în vederea acțiunilor europene ce urmează să aibă loc, pentru că avem Youth Matters și avem și uh, programul uh, European Youth, Tineretul European. Vrem să avem un schimb nord-sud, să doborâm barierele existente. Evenimentul e la Parlament? Da. Organizat pentru uh, grupul interparlamentar pentru tineret. Iată, deci o informare suplimentară, însă uh, aș vrea să întreb legătură cu datele prezentate. Vorbeați de efectele ale acestui global gag, interdicție globală americană, însă uh, Datele sunt din 2016, Trump a fost ales în noiembrie 2016. Care ar fi cifrele acum? Înțeleg că cifrele pe care le-ați prezentat sunt cele ale vechi administrații americane. Concluzia era că Statele Unite rămân pe locul fruntaș, dar dacă ne-am uitat la cifrele de acum, credeți că Statele Unite ar fi încă lider sau a scăzut finanțarea programelor americane? Poate nu, nu știu dacă aveți datele necesare. Însă vorbim de cifre de dinainte de Trump. Aveți dreptate, sunt cifrele referitoare la administrația americană anterioară. Asta ține de ritmul colectării datelor. În 2018 procesăm datele colectate în 2017 care reflectă situația din 2016. Eh, asta e procedura normală. Ce știm acum despre efectele măsurilor administrației Trump? Știm că s-au tăiat mai bine de 30 de milioane de dolari, asta e clar. S-au pierdut fonduri eh, pentru Federația Internațională a Planificării Familiale. Nu se știe exact cât s-a pierdut din finanțarea pentru alte ONG-uri, nu se știe pentru că încă cifrele nu au fost puse la oaltă. Apoi, noile restricții introduse de administrația Trump uh, sunt mai ample decât restricțiile similare ale celorlalte administrații republicane din trecut. Sub Bush Jr. s-a restricționat uh, ajutorul de dezvoltare american doar pentru planificare familială. Dacă uh, vă uitați la întregul ajutor oferit de Statele Unite, doar o feliuță viza family planning și restricțiile au fost limitate la aceasta. Însă, în noul context, avem întregul volum și acolo avem componenta sănătate globală. Planificare familială era 600 de milioane, sănătate globală era mai bine de 8 miliarde Restricția actuală se aplică celor 8 miliarde. Nu se știe exact ce se va întâmpla în termeni concreți. Știm ce s-a făcut în trecut, ce se va face, însă pe chestiunile generale de sănătate umană rămâne un semn de întrebare pentru noi, rămâne un semn de întrebare și pentru cei din Washington, din administrația Trump, pentru că nici ei nu știu cum se va proceda. Însă noi culegem ce putem, chiar și zvonuri, Uh, și tot auzim, această organizație nu mai are finanțare, alte organizații în alte stări n-au mai primit banii prin USAID. Deci încet se simt efectele, dar sunt foarte greu de cuantificat pentru că șocul n-a venit dintr-o dată. Uh, măciuca n-a, căzut dintr-o singură lovitură, ci vin așa lovituri micuțe, eșalonate treptat. Doamna Hautala. I think it... Mulțumesc foarte mult. Cred că este foarte important uh, că prezentarea în fața întregii comisii a acestui raport Euromapping din perspectiva UE ne-ați uh, dat și vești foarte bune, noi veniți, uh, cum ar fi Luxemburg sau Irlanda, care au prioritizat această temă. Comisia de altfel se află în sală. Poate că ne spun uh, și dânsii cum anume văd și ei angajamentele în ceea ce privește plățile. Însă spuneați de asemenea că a existat o intensă politizare a acestui domeniu. Această politizare s-a manifestat și la nivelul țărilor beneficiare? pentru că vedem că anumite țări uh, au anumită reticență în a colabora pe acest domeniu al uh, sănătății reproducerii mamei nou-născuților. Și mai departe, considerați că este o consecință a extinderii acestui reguli globale din partea Statelor Unite? Apoi mai spuneați că puneți accentul pe tineret sunt uh, oare țările care au cea mai mare nevoie de uh, susținere și cele care se implică cel mai mult? Uh, mulțumesc, Norbert Neuser. Da, mulțumesc. Ca să protejez și cabina germană, voi vorbi germană. Mulțumesc pentru prezentarea datelor statistice. Ceea ce privește reducerea din partea Statelor Unite, puteți evalua de pe acum cât de mult această reducere ar putea fi compensată de angajamente suplimentare din partea Uniunii Europene? În al doilea rând, cred că datele pe care le furnizați sunt extrem de importante pentru dezbaterea de la nivel național. Dacă la nivel național discutăm cu colegii noștri de partid uh, despre modul în care diferitele state se uh, profilează în ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare. Și astfel de exemple sunt extrem de importante pentru a ne permite să spunem, uitați-vă spre Irlanda, uitați-vă spre Luxemburg, acolo unde s-au făcut eforturi enorme în această privință. Și apoi m-ar mai interesa și dacă puteți evalua care sunt și reacțiile în țările beneficiare. Dacă există progrese aici, pentru că mi-aduc aminte de o poziție oficială din Uganda, unde s-a spus bun, primim uh, cu drag mijloacele financiare pentru planificarea familială pusă la dispoziție de Uniunea Europeană, însă noi punem accentul în continuare pe creșterea populației, vrem să uh, depășim la un moment dat Regatul Unit, uh, creșterea populației va genera creștere economică, deci credeți că a existat o regândire și la nivelul țărilor beneficiare? Și nu în ultimul rând, cum credeți că vor arăta aceste servicii specifice pentru tineri? Poate e puțin uh, de vreme, dar uh, cum se preconizează organizarea acestora? Mulțumesc, doamna Zaborska, vă rog. Mulțumesc, Linda! Mulțumesc pentru prezentare. Aș avea o întrebare pentru participanți, pentru experți. Deseori spunem că au existat reduceri financiare semnificative din partea partenerilor americani. Totuși, Statele Unite continuă să fie un donator uh, principal în acest domeniu. Însă probabil că mijloacele financiare la care ne referim se uh, aplică nu doar uh, sănătății reproducerii, ci și sănătății mamei, a nou-născuților, pentru îngrijirea femeilor însărcinate, și ale uzelor. Din câte știu, Statele Unite au negat că ar uh, oferi asistență financiară pentru avorturi, cu excepția situațiilor în care este în pericol sănătatea mamelor sau cu excepția cazurilor de incest. anumite ONG-uri, de pildă US Parenthood sau Mary Stops, am spus că oferă și alte forme de asistență sanitară și că nu se limitează doar la asistență pentru avorturi, totuși sunt îngrijorate cum că fondurile pe care le vor avea la dispoziție în viitor vor scădea. Aceste organizații, desigur, uh, sunt în continuare interesate să obțină fonduri din partea administrației americane. De ce oare insistă asupra furnizării de servicii legate de avorturi doar? De ce nu diversifică serviciile pe care le oferă? Pentru că în aceste condiții nu s-ar confrunta cu limitări de fonduri, așa cum au semnalat Statele Unite. Mulțumesc foarte mult. Iată, deci, o serie întreagă de întrebări. Cine dorește să răspundă primul? Bun. Mulțumesc foarte mult, stimați eurodeputați, pentru întrebări. Acum, în ceea ce privește politizarea la care s-a referit doamna Hautala. Dat fiind faptul că tema a fost foarte politizată în Statele Unite și anumite organizații riscă să-și piardă finanțarea, există o timiditate generalizată din partea partenerilor de a se angaja față de Statele Unite pe aceste teme. Deci această timiditate ține de incertitudinea implicațiilor acestei politici din partea Statelor Unite și ce ar putea însemna pentru viitoare finanțări. Alți factori care influențează țările beneficiare și poziția lor față de sănătatea reproducere, sănătatea mamei și a nou-născuților, este și volatilitatea uh, în ceea ce privește susținerea generală din partea donatorilor. Acum, sigur, din partea Statelor Unite am asistat la o întoarcere de 180%. Nici noi uh, nu suntem complet lipsiți de vină, pentru că a existat o anumită volatilitate ostilitate a donatorilor tradiționali cu privire la cum anume finanțează astfel de programe, ceea ce afectează țările beneficiare. În țările beneficiare însă asistăm la o susținere mai mare pentru tema sănătății reproducerii și așa mai departe, începând din 2012 cu summitul pe această temă, după care o serie întreagă de țări și-au asumat angajamente și pentru programe pentru planificarea familială. Pe de altă parte, doamna Zaborska se referă la implicațiile restricțiilor din partea Statelor Unite în ceea ce privește um, planificarea familială. Cred că aici există niște păreri greșite din 73 încoace, Statele Unite nu au mai finanțat programe pentru finanțarea de avorturi. A existat un act din partea Congresului în acest sens. Restricțiile despre care vorbim acum se referă și la organizații din afara Statelor Unite care oferă o serie întreagă de servicii, dar și trimiteri către avorturi care nu sunt plătite de Statele Unite. Însă, datorită faptului că au și activități care se leagă de avorturi, nu neapărat uh, avortul în sine, ci consiliere de pildă înainte de avort, acest uh, lucru face ca um, astfel de activități de consiliare să trebuiască să uh, fie finanțate de alt donator extern, dar și uh, când se desfășoară astfel de servicii conexe avorturilor, există acest risc pentru această organizație să-și pierdă finanțarea pe celelalte activități din partea Statelor Unite. De aceea, iată, riscul ca aceste organizații să-și pierdă eligibilitatea pentru finanțare americană. Și o serie întreagă de țări în curs în dezvolt- de dezvoltare. Avortul este posibil, poate cu mai multe restricții decât în Europa, dar peste tot avortul este posibil pentru salvarea vieții mamei. Însă organizațiile neguvernamentale care oferă astfel de servicii de consiliere pentru avort riscă să-și pierdă finanțare din partea Statelor Unite. În condițiile, sigur, spune domnul președinte, care avortul este legal în Statele Unite. Aș dori să mai completez că noi nu oferim servicii ceea ce privește schemele pentru tineret, încercăm să le dăm informații, să intervenim complementar față de educație și pentru evitarea avorturilor. Și de aceea anumite proiecte au avut de suferit, de pildă în Kenya. Avem uh, programe pe prevenție, consiliere, informare. Și datorită faptului că am avut și activități uh, de consiliere în ceea ce privește avorturile, n-am mai fost eligibil pentru finanțare din partea Statelor Unite. Și iată că a apărut un fel de panică la nivelul organizațiilor care lucrează în domeniu. În Kenya, de pildă, avem însă în continuare linii bugetare pentru planificare familială, dar atunci când ajungem la implementare există o serie întreagă de deficiențe, de asemenea o lipsă de acces la anumite bunuri Kenya, de pildă, există descentralizare, deci uh, răspunderea este undeva la nivel uh, local și regional, dar deseori nu există cunoștințele necesare pentru gestionarea acestor programe. Iar, iar în ceea ce privește tineretul, acesta a fost identificat ca o prioritate în toate aceste țări, pentru că există schimbări la nivelul dinamicii populației. Dar atunci când vine vorba de accesul la servicii adecvate tinerilor, Este important ca aceste servicii să devină confidențiale, astfel încât un tânăr să uh, poată merge să obțină consiliere în ceea ce privește viața sexuală și așa mai departe, dar se prea poate ca asistenta medicală să fie o prietenă de familie. Pe de altă parte, sigur, trebuie dezvoltate și alte standarde. They have also, they are aware of those standards and they implement it. So... Iar aceste standarde să fie și implementate. Deci, tot ce ține de asigurarea accesului tinerilor astfel de servicii care să fie adaptate pentru ei. Și toți tinerii pe care i-ați văzut în acest filmuleț devin uh, promotori acestor idei la, la rândul lor. Și vedem că au loc schimbări, așa cum am văzut și în Tanzania. Sigur că ne-am dorit să vă putem invita și în septembrie și să vă oferim mai multe informații în acest sens. Și am mai existat o întrebare din partea domnului Noiser în ceea ce privește posibilitatea ca alți donatori europeni, de pildă, să compenseze pierderile datorite uh, reducerilor din partea Statelor Unite. S-a creat un astfel de cerc de donatori care au venit cu resurse noi în compensarea pierderii de finanțare din partea Statelor Unite. S-a întâmplat acest lucru în uh, februarie-martie 2017 și 300 de milioane de euro au fost colectați într-un timp destul de scurt. Franța, Germania, Luxemburg uh, s-au uh, mobilizat și iată că internațională a reacționat. Însă eu consider că în zilele acestea avem uh, tot felul de alte chestiuni care vin împotriva ordinii globale din partea Statelor Unite, astfel încât uh, nu mai avem uh, pârghile necesare pentru a mobiliza alți donatori, însă um, investiția în planificare familială este una extrem de rentabilă. Am să dau acum cuvântul Comisiei. Kevin McCarthy, din partea Departamentului pentru Sănătate, din cadrul Direcției Generale DEFCO. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, bună ziua! Mulțumesc pentru ocazia de a face comentarii. Apreciem uh, eforturile reale ale acestei organizații și a forului pentru a ne pune la dispoziție aceste date și pentru faptul că ne responsabilizează și ne testează angajamentele față de această temă. Comisia rămâne angajată în a juca un rol uh, de lider în ceea ce privește asigurarea accesului tinerelor și fetelor la servicii de sănătate, în contextul mai larg al capacitării femeilor, ceea ce se reflectă și în plan de acțiune pentru egalitatea de gen și în alte documente. Avem de asemenea și inițiative globale, ne lucrăm și cu mm, agenția mm, ONU de resort. Avem 12,5 milioane euro suplimentare din partea Parlamentului pe această linie bugetară și de asemenea am aprecia o mai mare susținere parlamentară din partea Parlamentului dacă va fi posibil. De asemenea, vrem să vedem cum ne putem întări angajamentele în ceea ce privește dezvoltarea romană și susținerea um, sănătății reproducerii, sănătății mamei și a nou-născuților și suntem deschiși pentru un dialog și în viitor. Datele pentru 2017 arată un nivel similar de <clears throat> alocări pe această temă. Deci 30% din ajutorul pe sănătate se cheltuie pentru sănătatea reproducerii. Sigur că uneori este dificil să nu cad în capcana comparării merelor cu perele. De aceea mulțumim organizatorilor pentru faptul că au ilustrat acest lucru. Pe de altă parte, trebuie să vedem lucrurile într-un context mai amplu, unde prioritățile sunt uh, stabilite atât de statele membre cât și de acest Parlament. Mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați venit în uh, comisia noastră. Mulțumesc și pentru informațiile prezentate. Okay. Yeah, we're going to move on to item 13. Trecem uh la punctul 13 îl rugăm pe domnul Amilat să vină la prezidiu. Mai ușor să-l vedem așa decât să stea în fundul sălii, cum se întâmplă la alte comisii. Okay, colleagues, we're going to move on to Trecem la punctul 13, dragi colegi. Este vorba despre cooperarea cu Iranul în cadrul ICD și mai avem un punct la care va rămâne alături de noi domnul Amilat. Este vorba de cooperare pentru dezvoltare în Asia și Orientul Mijlociu. Dar începem cu un punct separat privind Iranul. De ce? Pentru că pe parcursul vacanței de vară, Comisia a ajuns la un acord privind uh, ajutorul special pentru Iran în valoare de 18 milioane de euro. Această măsură de cooperare înseamnă 8 milioane pentru asistență tehnică comercială, 8 milioane pentru mediul înconjurător, poluarea apei, poluarea solului și așa mai departe și 2 milioane intervenții de sănătate pentru persoanele afectate de virusul HIV-SIDA. Lucrurile au mers foarte rapid. Poate că vă amintiți că în luna martie anului trecut, când am avut de totul dialogul strategic cu comisarul Mimița, comisarul Mimița a făcut aluzie la faptul că era vorba de un program de cooperare cu Iranul și unii dintre noastre v-ați manifestat uh, unele um, unele rezerve nu din cauza cooperării cu Iranul, fiindcă știm care sunt chestiunile din jurul acordului cu SUA și Iranul, ci în ceea ce privește bugetul de la ICD, dacă acesta este potrivit pentru cooperarea cu Iranul. Și acum o să pun, spun pe șleau comisiei că pe 19 iulie am primit la secretatul comisiei o științare în ceea ce privește faptul că măsura specială va fi supusă statelor membre până la și se va ajunge la un acord în timpul pauzei de vară, nu cred că este în spiritul cooperării la care ne așteptăm de la Comisia Europeană. Eu pe 19 iulie eram în SUA la, polit- la forul politic de nivel înalt, la Parlament era o săptămână turcoasă și Comisia cred că își dă seama că nu se poate exercita niciun control în momentul în care Parlamentul nu are activitate. Poate domnul Amilat ne poate explica uh, ce s-a întâmplat cu calendarul. Statele membre, am, mi s-a spus, că vor fi înștiințate în ceea ce privește măsura specială pe 11 iulie. Li s-a spus că vor primi uh, aceste documente pe care le-au primit pe, pe data de 19, deci au avut o săptămână la dispoziție, s-a vorbit despre o procedură rapidă dacă am înțeles eu bine, s-a spus că dacă va, vom avea o măsură specială, aceasta va veni la toamnă. Deci vom avea timp să discutăm, să dezbatem conținutul și uh, aspectele interne. Ce s-a întâmplat cu acest calendar? Su a luat o decizie, nu surprinde acest lucru, dar de ce a trebuit să se întâmple totul în vacanța de vară? Apoi, de ce s-a ales acest, acest instrument, ICD-ul, pentru finanțarea acestei inițiative? 8 milioane pentru comerț. Avem o, un buget asistent pentru comerț de la DigiTrade, apoi 8 milioane pentru degradarea solului, poluarea apei și 2 milioane pentru sănătate. Știm că Iranul este o țară cu venit mediu și ridicat, eh, venit mediu ridicat și, și Comisia are o politică de diferențiere. Știm că Iranul nu a primit până acum fonduri de dezvoltare și știm că Comisia putea să folosească alte fonduri, are și un instrument de parteneriat ce putea fi folosit. Deci avem multe întrebări, în primul rând. Deci au fost alese aceste fonduri. Ce s-a întâmplat? Și deci, poate ne puteți da mai multe explicații, după care dau cuvântul doamnei Kenge, care este președinta grupului nostru de lucru de control pe marginea acestui subiect. Mai întâi dau cuvântul domnului Amilat. Explain. Pentru a ne explica cum stau lucrurile, după aceea se îți ție cuvântul pentru a explica colegilor cu ce probleme te-ai confruntat tu uh, și uh, în ceea ce privește observatorii naționali, observatorul național din Mali. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, că ne-ați dat ocazia de a vă explica și de a răspunde întrebărilor uh, pe care le-ați adresat în scris uh, comisarului, în scris. Uh, s-a trimis o scrisoare foarte lungă și cred că ați primit deja un răspuns din partea comisarului Nimisca. Și o parte acestui răspuns repetă explicațiile pe care le-am oferit la dialogul strategic la nivel înalt care a avut loc în uh, contextul uh, revizuirii la jumătatea parcursului asistenței și propunerii pe care am făcut-o deja atunci de a crea o, o fond uh, bilateral, o alocare financiară bilaterală pentru Irak. Dați-mi voie să vă reamintesc că există o platformă politică foarte, foarte bine pusă la punct în ceea ce vește uh, acțiunile noastre privind Irakul, care nu s-a creat peste noapte și care ține de un context în care în toate instituțiile Uniunii Europene, toți actorii, statele membre sunt implicați. Pe 17 mai, cele 28 de state, de, cele 28 de state membre, șefii de stat și de guvern și-au dat acordul privind uh, Uh, acordul nuclear cu Iranul și au aprobat măsuri pentru a apăra nu numai operatorii economici europeni și pentru a duce mai departe implicarea economică și sectorială cu Iranul, mai ales sprijin pentru IMM-urile din Iran. Ceea ce a creat uh, un sentiment de urgență. Era nevoie de acțiuni uh, de, urma, de uh, acțiuni uh, ulterioare. Una este acordul și alta înseamnă rezultatele concrete care necesită o activitate și mai rapidă. Deci, adoptarea rapidă a acestor măsuri a răspuns acestui sentiment de urgență politică și a arătat că Uniunea Europeană își respectă în continuare, în continuare angajamentele față de Iran și acordul nuclear. Și, bineînțeles, climatul politic uh, general uh, și declarațiile care s-au făcut, retragerile planurilor de investiții în țară și toate acestea au dus uh, la situația în care Uniunea Europeană, cel puțin la nivelul statelor membre, și uh, la nivelul instituțiilor executive să facă presiune asupra Comisiei pentru a obține rezultate mai rapid privind uh, aceste angajamente, promisiuni care s-au făcut. Și cred că trebuie să fie, să fie înțeles că s-a considerat că trebuie să se trimită un uh, mesaj oportun, un semnal oportun. Ne pare rău că s-a întâmplat asta în perioada vacanței parlamentare. Dar nu noi am fost în spatele acestui calendar uh, și acestei, acestui calendar politic. Bineînțeles, deci asta nu are nicio legătură cu faptul că noi nu ținem cont de dreptul Parlamentului de control noi respectăm, bineînțeles, uh, dreptul de control al Parlamentului European și uh, în acel caz uh, la care faceți dumneavoastră referire, vorba de faptul că un stat, stat membru a fost înștiințat cu o săptămână înainte. Documentele au fost trimise statelor membre și Parlamentului în același timp. Um, a avut loc o discuție neoficială cu unele statele membre în cadrul ICD, unde s-a făcut referire la această informație ca posibilitate, deci nu înseamnă că am dat noi informații privilegiate tuturor stat, privilegiate unor state, tuturor state membre, ci s-a oferit această informație unor state membre care erau prezente acolo. Deci, bineînțeles că controlul uh, este, după părerea noastră, extrem de important ne bucurăm foarte mult să că putem să adevărăm dumneavoastră despre activitatea noastră și vă asigur că în acel exemplu și nu numai uh, uh, dorim să vă menținem la curent privind uh, aplicarea, fiindcă în contextul Iranului, de pildă, lucrurile nu vor fi deloc ușoare, nu vreau să intru în detalii acum. Măsurile speciale au fost deja adoptate printr-o procedură accelerată pe 23 august. În circunstanțe normale am fi putut să evităm perioada vacanței parlamentare, dar uh, era nevoie să transmitem acest mesaj concret și vizibil la nivel politic ceea ce ne-a făcut să accelerăm acest proces. Noi v-am trimis o descriere a acestei acțiuni, un uh, rezumat, uh, toate elementele de conținut. E drept că s-a strecurat o greșeală, pentru că textul uh, juridic și al deciziei juridice a sosit mai târziu și pentru asta îmi cer scuze, a fost o misiune. Cred că în ceea ce este conținutul și aici rezidă un răspuns pe care îl pot da. Vreau să vă reamintesc pe scurt că această măsură se concentrează asupra unor uh, zone de cooperare care sunt extrem de importante și uh, nu numai pentru Iran, ci și pentru noi și întreaga regiune. Situația mediului conjurător în Iran este dezastroasă. Iranul s-a confruntat cu cea mai mare secetă în ultimii 15 ani. Poluarea aerului în zonele urbane uh, este devastatoare și se confruntă cu furtuni de praf care, care afectează zonele rurale și uh, sporesc migrația către zonele urbane. În ceea ce privește consumul de droguri, nu vorbim aici despre furnizarea de droguri, ci despre consumul de droguri, de narcotice. Nivelul este foarte ridicat, unul dintre cele mai ridicate niveluri de consum de droguri din lume. 90% din droguri uh, din, uh, la nivel mondial tranzitează Iranul la ora actuală uh, și o mare, o mare parte a populației iraniene este consumatoare de droguri și este vizată și, bineînțeles, aici, asta merge mână în mână cu transmiterea virusului HIV, SIDA. Și poate că una dintre cele mai mari probleme o reprezintă provocările economice care se prefigurează la orizont. Moneda a scăzut la jumătate, s-a devalorizat cu jumătate în ultimele luni. Oamenii și-au pierdut economiile de o viață, iar țara este pe marginea prăpastiei. și s-ar putea prăbuși într-o mare criză economică și din cauza sancțiunilor financiare. De ce vă spun toate acestea? Pentru că toate acestea se uh, regăseau în rezoluția Parlamentului din 2016. Și dacă ne uităm la această rezoluție, nu o să vă citesc din rezoluție, durează prea mult timp, însă tot ce propunem noi să facem cu aceste măsuri speciale sunt uh, nevoi care au fost identificate de către Parlamentul European. Nu au fost, uh, nu am inventat nimic, aceste nevoi există și sunt uh, recunoscute inclusiv de către dumneavoastră. Vreau să vă spun că nu vrem să facem rău nimănui și anume că am fi putut discuta și despre partea de furnizare a drogurilor. Nu facem asta de pentru că țara are în continuare pedepsa capitală pentru, pentru traficul de droguri și nu voiam să fim asociați cu acest lucru chiar. Chiar dacă legislația a mai fost a fost mai a devenit mai puțin riguroasă și trebuie recunoscut acest lucru. Trebuie să spunem că în afară de această măsură sprijinim în mod activ migrația. Strămutarea populațiilor avem 3 milioane de afgani eh, la ora actuală în Ira, în Iran și această populație a fost ajutată de către noi, precum și ONG-urile din țară, încercând eh, să le ajutăm uh, să joace un rol în dezvoltarea țării, iar în ceea ce privește folosirea instrumentelor folosite, instrumentul de parteneriat, IP, este folosit în interesul Uniun Uniunii Europene. Aceasta este definiția acestui instrument. Deci nu se poate folosi pentru întregul pachet de cooperare, ci doar pentru o parte a acestuia. Este și un instrument care are mai puțină finanțare la dispoziție decât ICD-ul și deci trebuia să vedem ce putem face cu ICD-ul, fiindcă o mare parte a măsurile au, acestor măsuri au o perspectivă structurală și încearcă să modifice modul în care se gestionează poluarea mării caspice, a poluării aerului, apei și solului și nu numai ceea ce este în, în interesul tuturor, criteriile introduse de ICD în ceea ce acesta, acestor fonduri au fost îndeplinite și cred că am oferit foarte multe explicații în ceea ce privește raționamentul nostru și, bineînțeles, o, o vom face din nou. Vă mulțumesc! Da, nu știu dacă mi s-a răspuns la toate întrebări. Comisia ICD s-a întâlnit pe 11 iulie și mi s-a spus că, li s-a spus că vor uh, primi aceste documente următoarea săptămână și noi ne-am reunit în aceeași zi și de fiecare dată când ne întâlnim, dăm comisiei cuvântul și întrebăm dacă dorește să, comisia să discute ceva, să se informeze Parlamentul despre ceva. Nu i s-a spus nimic. Eu am fost la New York cu comisarul Mimița și ne-am întâlnit cu oficialități de la, am întâlnit cu de la DG DEFCO și nimeni nu mi-a spus nimic și abia după aceea am primit această notă de înștiințare. Am verificat din nou, fiindcă am crezut că ridicarea sancțiunilor SUA uh, au fost uh, că au fost, au fost hotărâte mai târziu, dar nu au fost hotărâte în mai. Mm, da, nu ați, făcut, nu ați planificat lucrurile pe, pe 11 iulie și apoi v-ați mișcat rapid. Deci, dar noi ne-am întâlnit cu comisarul, ne-a spus că avem rezerve. Și nu pare de bună credință ce s-a întâmplat. O să dau cuvântul lui Cecil Kenge, care s-a confruntat cu toate astea ca observator șef în Mali reprezintează grupul nostru de lucru de control privind activitățile, aceste activități. Merci, Linda. Et, euh, je crois que un bon nombre de... Mulțumesc. Cred că multe lucruri importante au fost deja menționate. Aș încerca să fac o reconstrucție cronologică a ceea ce s-a întâmplat, încercând să pun câteva întrebări, dar sigur sunt și altele și domnul Amila deja a avut ocazia să răspundă la multe. Pe 19 iulie, secretariatul nostru a primit două documente din partea comisiei. O rezumăciu anexă. Ca proiect de măsuri speciale pentru Iran, într-o sumă totală de 800 milioane de euro pe trei voleți. Ce, cele, cei trei au fost detaliați de Linda și de domnul Amila. Un, milo, un milion sprijin tehnic pentru schimburile comerciale și sprijin pentru IMM-uri pentru îmbunătățirea lanțului valoric, la al doilea punct, alte 8 milioane pentru combaterea poluării apei și aerului, degradarea solurilor și pentru a sprijini în eliminarea deșeurilor. Apoi un fond uh, specific pentru consumatorii de droguri și pentru cei bolnavi de SIDA. Comisia a trimis o uh, mesaj către statele membre pentru a avea o reacție prin procedură scrisă pe 31 iulie. Informarea Parlamentului legătură cu aceste măsuri speciale la finele săptămânii turcoaz din iulie, în ajunul vacanței, vacanței parlamentare de vară, a fost perceput ca o intenție de a lipsi Parlamentul, priva Parlamentul de dreptul de control politic și de examinare democratică. Am să explic. A fost imposibil în ceea ce mă privește, nu eram aici în săptămâna turcoaz, eram în mesiune, deci a fost imposibil să punem la oaltă un grup de, trava- de lucru competent pe parcursul vacanței de vară. Poziția grupului meu și a coordonatorilor a trebuit să fie elaborată și aprobată prin procedură scrisă și tacită înainte de a fi trimisă de președintele nostru, comisarului Mința, pe 30 iulie. Situația nu e deloc ideală dacă ne dorim un control uh, democratic și transparență, dar uh, țin cont de natura problemei, vrem să explicăm, uh, să, să formulăm o poziție DEVE care să fie transmisă statelor membre. Comisia noastră deve ține cont de contextul politic, economic și diplomatic existent, de care ne-ați vorbit și dumneavoastră, mai ales uh, summitul de la Sofia din mai, când liderii europeni au discutat acordul nuclear cu Iranul și au decis uh, să rămână parte a acestui acord atâta timp cât Iranul își respectă pe deplin obligațiile asumate. Sigur, ar fi fost mai bine să avem uh, reacțiile statelor membre la începutul lunii august, 6 august mai precis, înainte de introducerea sancțiunilor americane, după ce Washingtonul unilateral s-a retras din acest acord. Însă, după cum am spus și noi, comisia noastră regretă că nu a fost uh, pusă în, în uh, poziția de a-și exercita controlul democratic asupra proiectului de măsuri speciale. Cronologic vorbind, dorim să putem specifica că eventual o colaborare mai strânsă ar fi de preferat. Aceste măsuri speciale meritau atenție deosebită din partea Parlamentului. Mai ales că Parlamentul în trecut deja a luat o poziție când a fost vorba de dialogul strategic și examinarea la jumătatea perioadei a documentelor CD din martie, prin scrisoarea președintei noastre către comisarul Mimița, Parlamentul la comisia noastră a exprimat o serie de rezerve vis-a-vis -vis de alocarea globală pentru Iran, însă am lucrat împreună și ne-am spus că trebuie să întărim relația reci, ă, între, între părți. La fel ar fi trebuit să meargă lucrurile și pentru aceste măsuri speciale, în lipsa oricărui document programatic pentru Iran prin scrisoare în 22 august, domnul Mimița ne-a informat că poziția noastră a fost transmisă statelor membre înainte de 31 de iulie. El a informat că statele membre s-au declarat în favoarea măsurilor speciale pentru Iranul și că după examinarea jumătatea parcursului a documentelor programatice din 20 iulie, alocația de 50 de milioane pentru Iran, eh, față de care noi ne-am exprimat o serie rezerve în martie, a fost pusă, deblocată pentru perioada 2018-2020. Măsurile speciale au fost validate săptămâna trecută de comisie. M-aș opri aici, mai ales că e vorba de lucruri menționate anterior și deja menționate de domnul Amila. Ar mai fi de pus o serie de întrebări referitoare la acest parcurs, însă intenția mea ține de faptul că acest grup de lucru și parlamentarii nu au putut să își exercite dreptul de examinare democratică. Parlamentul ar fi putut colabora când a fost vorba de aceste măsuri speciale, dar sigur lucrurile nu au stat așa, toată lumea era în vacanță. Însă de bine, de rău, ne-am ocupat de acest lucru prin procedură scrisă. Vă mulțumesc! Mulțumim, Cecil, pentru că ai explicat clar cronologia situației. Trei colegi au cerut să intervină. Domnul Görens, apoi doamna Hautala și domnul Schaffhauser. Mai dorește cineva să intervină? Nu. Domnul Görens. Mulțumesc, eh, doamnă președintă, și mulțumim eh, raportoarei noastre că a prezentat atât de clar eh, calendarul operației. Am auzit pentru prima dată de, de această relație cu Iranul în revizuirea jumătatea parcursului privind această regiune. La momentul respectiv am întrebat Comisia dacă se respectă principiul diferențierii. Mi s-a răspuns din partea comisiei, sau cel puțin asta am înțeles eu, că principiul diferențierii a fost abandonat treptat. N-am nimic împotrivă, personal vorbind. Dacă ne uităm la politica de dezvoltare a Uniunii Europene în perspectiva reducerii inegalității din statele partenere, mai ales cele cu, nivelul, cu venituri medii, e momentul să ne depărtăm de politica de diferențiere care a exclus aceste state până acum. Foarte bine. Apoi înțeleg că Uniunea Europeană caută un ecou favorabil într-o țară care prezintă o serie de probleme. Prezintă probleme pentru că Statele Unite au denunțat unilateral acordul cu această țară. Bun, înțeleg. Dar aș vrea să fim informați în legătură cu aceste decizii de ordin politic care presupun o altă interpretare a principiilor noastre adoptate cu acordul Parlamentului. Asta în locul uh, evoluției netulburate a unei componente integrale a politicii externe europene. Asta și pe viitor. Două chestiuni de ordin tehnic. Pot uh, conchide că aici e vorba nu de o abordare neapărat brugetară, ci de una programatică, abordare bazată pe proiecte și a doua chestiune, în state ca Iranul. cu care vrem să avem relații echitabile, cu care vrem să păstrăm un dialog pentru a preveni diferite derive în aceste state, al căror impact negativ ar fi mult mai costisitor decât sprijinul acordat în prezent. Atunci, în viziunea Comisiei, n-ar fi mai bine să ne gândim întâi la chestiune de principiu, cum tratăm aceste țări, încurajăm guvernul existent sau privilegiem uh, curentele responsabile din aceste state. În poziția domnului Azi din partea Comisiei, cred că se regăsesc ambele abordări. Însă, gândindu-ne la viitorul instrument de finanțare, aș vrea să vorbim și despre principii. Când vorbim despre principii, înțelegem mai clar uh, pertinența politicilor noastre. Sunt întrebări mai curând tehnice, dar și o reflexie de ordin politic. Mulțumim, Charles, până doamna președintă. Doamna Hautala. Mulțumesc, doamna președintă. Sunt pe deplin de acord cu cele spuse până acum în legătură cu aspectele problematice ce țin de lipsa de scrutin parlamentar, de examinare parlamentară. Am auzit că oferim sprijin financiar unei țări care intră în categoria cu venituri medii spre superioare. Asta va avea implicații și pentru relația noastră cu alte regiuni ale lumii. Pentru că, în opinia mea, ar trebui să ne abținem la astfel de activități sub umbrela acoperirii pentru dezvoltare, chiar dacă, sigur, situația excepțională ar sugera oportunitatea unor astfel de măsuri și o situație care a generat crize grave în țară, am văzut toți știrile din Iran. Însă, vorbim de ceea ce ar putea fi un precedent periculos în materie de politică de dezvoltare Uniunii Europene. Menționați aici consumul de droguri și pedepsa cu moartea, care pentru Europa e o linie roșie. Aș spune însă că țara are probleme grave în materie de drepturi ale omului. Uitați-vă la închisurile de acolo. Înțeleg apoi că și problema drogurilor e asociată cu eh, SIDA extrem de prezentă în închisori în multe țări. Ar exista vreo șansă ca această operațiune să rezolve problema tratamentului degradant și a torturii atât de comune în închisorile iraniene. Parlamentul și-a exprimat uh, îngrijorarea în legătură cu situația lui uh, Naslin Sutu, uh, laureat Saharov, uh, care a apărat femeile care au uh, refuzat să poarte vălul. Am putea cumva integra și aceste chestiuni. Domnul Schaffhauser. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu aș vrea să semnalez o situație de ipocrizie uh, aici administrația Obama aplică dreptul american și sancțiuni de sau 9 miliarde sau BNP sancționat cu miliarde dar acum dintr-o dată pentru că e Trump administrație oricum legitimă, alesă democratic, acum comisia vine cu măsuri de 18 milioane măsuri compensatorii. Dar Peugeot pierde 30-40% din exporturi în sectorul nuclear, Airbus, la total. Sunt avantajul rușilor și a chinezilor, dar unde erați când ceream independența Europei și ceream sprijin, Franța, noi printre alții, în acest domeniu? Nu erați prezenți la apel, dar acum împotriva administrației Trump v-ați trezit. Nu e nimic nou aici, continuă practici anterioare. Apoi, unde erați când trebuia să, să asigurați apărarea autonomă în raport cu, cu Statele Unite? În materie de apărare, de tehnologie, depindem de, de America. Când e vorba de dolar, depindem de America. Deci trebuie să avem o politică de independență. Niciodată nu s-a discutat până în aplicarea unei astfel de politici de independență. Acum toată lumea s-a trezit pentru că a venit administrația Trump. Nu sunt de acord cu ce face Trump, dar înțeleg logica unei astfel de decizii. Am fost în Iran cu o comisie a FET. și când am încercat să spun că ar trebui să renunțăm la dolar ca monedă internațională, lumea a râs de mine, colegii au râs de mine. Clar trebuie să ieșim din această economie a dolarului, pentru că altfel nu o să avem nicio independență. Haideți să fim serioși. Ne, noi ne jucăm cu 18 milioane măsuri compensatorii, dar haideți să abordăm o logică de independență și să alocăm mijloacele reale, atunci o să fie luată Europa în serios. Dar sigur, nici, nici vorbă să stea așa lucrurile împotriva Uh, uh, domnului Trump, chipurile acum e consens. Nu, omul ăsta are interese clare pentru că statele au interese clare, dar Europa nu e capabilă să-și apere propriile interese. O dezbatere plină de, de, de pasiune. Dați-mi voie să vă reamintesc, colegii aici sunt funcționari care pun în aplicare instrucțiunile politicienilor, că e Comisia, că e statele membre. Uh, deci, eh, probabil la alte persoane, eh, altor persoane ar trebui să ne, să ne adresăm cu astfel de solicitări. Domnule Amila, eh, ați văzut că cel mai adesea chestiunea e cea încredere în dialogul cu Parlamentul. Avem dialoguri, uneori putem avea chiar o discuție, Poate nu intenționat, dar există senzația că așteptați de multe ori până când știți că Parlamentul nu mai poate face nimic, dar dacă aveți o cauză legitimă, puteți să-i convingeți pe cei din această uh, sală, că dacă nu-i convingeți pe ei, uh, cum convingeți publicul? Trebuie să-i convingeți pe membrii aleși și să aveți încredere. Uh, veniți cu, cu propunerile noastre în fața lor merită să procedați așa. Explicați-ne de ce nu folosiți fondul de parteneriat, de ce nu se folosește fondul pentru sprijin uh, pentru schimburile comerciale. E vorba de fonduri care, conform tratatelor, sunt menite a reduce sărăcia la nivel mondial. Asta e destinația fondului. Sunt multe lucruri pe care se pot cheltui acest ban. Există nenumărate solicitări pe bugetul european. Tot mai multe cu fiecare zi ce trece, dar vrem să ne asigurăm că rămân și bani pentru destinația inițială a acestui fond. Însă am să vă las acum să răspundeți la întrebările colegilor. Știu că rămâneți și pentru punctul următor, unde o să discutăm contextul mai, mai larg și și acolo sunt probleme spinoase, dar vă rog, pe temele menționate până acum. Vă mulțumesc uh, pentru că ați menționat că sunt multe chestiuni care trec mult de nivelul meu de competență și nu am nici ambiția de a convinge pe nimeni, uh, doresc doar să explic ce face Comisia Europeană. Cred că e o dezbatere pe care am avut-o deja. Am avut uh, niște, niște dezbateri excepționale pe parcursul revizuirii la jumătatea perioadei a tuturor sistemelor noastre, regiune cu regiune, și am avut un schimb, uh, ați avut un schimb fructos cu domnul comisar Mimița, care a încheiat acest exercițiu. Nu cred că ar trebui să ne gândim că, mai ales pentru acest an, a fost un an în care am putut analiza situația, am putut avea discuții importante și așa mai departe. Care e fondul chestiunii? Parlamentul pare sau chiar este oarecum contrariat de un comportament al comisiei pe care îl consideră a fi de rea credință. Cu tot respectul, Linda, îți spun că nu așa stau lucrurile, nu ne este frică de examinare parlamentară, pentru că pe fond, după cum am demonstrat plenar, pot intra în detalii cu această rezoluție a Parlamentului. Tot ce am făcut se aliniază perfect da, nu cu, nu cu banii din acest fond. Nu, spun aspectele de fond, cele importante. Nu vorbesc despre o discuție pe care o să avem oricum când discutăm noul cadru financiar multianual. Acolo, într-adevăr, vor fi și alte idei, dar nu, nu m-am referit la asta în prezentarea mea. Ne-am pregătit, am analizat uh, situația actuală, pentru că sigur programul a rămas, însă sunt, sunt gata să răspund la orice întrebări ați avea. Apoi, la întrebări. Diferențiere există? A fost un principiu pe care s-a bazat uh, regulamentul uh, DCI. Însă s-au prevăzut și derogări. Există o serie de criterii în regulament care justifică posibile excepții. M-aș referi la situația din Irak și Irakul ar teoretic e o țară cu venituri medii spre ridicate, unde situația a justificat alocarea de fonduri din uh, instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, de CI și în repetate rânduri Comisia a solicitat astfel de excepții, că era vorba de Africa, că era vorba de alte regiuni ale lumii. Nu cred că diferențierea l-ar exclude a priori, însă sistemul existent spune că există excepții la acest principiu general și aceste excepții sunt interpretate în mod restrictiv. Iar Comisia trebuie, inclusiv în fața Parlamentului, să vină și să argumenteze accesul la aceste fonduri. Cred că din punct de vedere legal nu este vorba de o schimbare de politici. Acum, în ceea ce privește ce spuneați legat de diferența între angajamente și sancțiuni sau angajamente și politici critice. Sunt uh, convins că vom mai discuta aceste teme pentru că ne confruntăm cu acest lucru în foarte multe țări din lume, începând cu Cambodgia până la Myanmar și multe, multe alte locuri, Tajikistan, precum și alte țări unde uneori Evident, avem de-a face cu țări în care respectarea drepturilor omului uh, nu există, legislația nu se aplică corect uh, și așa mai departe. Și uh, credem cu tărie și cred că suntem în sentimentul dumneavoastră când spun că nu putem fi doar <clears throat> critici, trebuie să îi ajutăm și pe cei care se află la nevoie, adică oamenii în aceste țări. Acum opțiunea în a lucra cu guvernele sau a lucra cu opoziția sau, să spunem, campion ai schimbării și reformelor. Ei bine, încercăm să facem acest lucru peste tot. Pentru că nu există dezvoltare dacă nu există și angajamente și colaborări, cel puțin la nivel tehnic, cu Ministerul de Resort. Sigur că intenția este de a reforma profundă aceste țări. Și cred că la asta v-ați referit când ați spus că trebuie vorbit și cu autoritățile. Însă, sigur, încercăm să discutăm și cu întreaga societate civilă Încercăm să convingem guvernele în a folosi mai mult. Societatea civilă, sigur, v-ați referit la susținere bugetară. Evident că în cazul Iranului nu este vorba de așa ceva, dar avem măsuri convergente um, care încurajăm uh, guvernul să folosească și alte programe pentru a încuraja și capacita uh, oamenii de la nivel regional și local. E important pentru aceste țări să se construiască și această responsabilitate uh, asumată pentru propriile acțiuni. Cred că am răspuns la întrebarea legată de țara cu venit uh, mediu spre ridicat. Da, HIV, SIDA în închisori, evident, Mm, ca și HIV uh, în afara închisorilor și în ceea ce privește cel din interiorul închisorilor, acest lucru presupune că trebuie să avem un dialog cu guvernele. Există acum uh, această oportunitate de a avea un dialog cu Iranul. Sigur că mm, cele mai multe dintre aceste dialoguri uh, sunt la nivel informal, dar unele pot duce și la mm, memorandumuri de înțelegere, ca și în cazul mediului, unde s-au demarat deja acțiuni din partea colegilor. Sigur că HIV în închisori există și noi vom discrimina noi pe cei care au ajuns în închisoare. Ceea ce încerc să spun este că nu vom analiza chestiunile care țin de securitate, ci nici partea de furnizare a drogurilor, de furnizare ilegală. Acum nu mai mi-amintesc sau nu știu ce întrebare a fost formulată de către domnul Schaffhauser. Doresc însă să spun că Comisia Europeană este extrem de preocupată în ceea ce privește situația companiilor europene mari. Aici poate îmi depășesc mandatul, dar în calitate de fost uh, funcționar în domeniul comerțului, pot afirma că mă pricep la aceste chestiuni. Principala problemă, așa cum știe toată lumea, sunt uh, circuitele financiare, accesul la fluxuri financiare, fluxurile financiare între Iran și alte țări, aplicarea exteritorială a sancțiunilor americane care vizează uh, companii care au avut planuri foarte mărețe de a investi în Iran, precum Total sau alții, și care au trebuit să renunțe datorită aspectelor uh, financiare și pentru că aceste companii sunt țintite nu doar datorită relațiilor cu Iranul, ci pentru că au avut relații cu Iranul. Comisia, sigur, și-a folosit, a folosit instrumentele care stau la dispoziție pentru a clarifica cel puțin legalitatea acestei legi extrateritoriale, arătând că aceste companii nu vor avea de suferit în Europa, însă știm că nu este suficient. Sunt multinaționale mari care au interese peste tot în lume. Totuși, trebuie să spun că asta depășește sfera atribuțiilor mele actuale și lucrurile trebuie discutate cu colegii noștri de la departamentele pentru comerț, la fel și cu domnii comisari la cel mai înalt nivel. Mulțumesc foarte mult pentru explicații. Vom uh, discuta cu domnul comisar în cadrul acestui proces de scrutin și control. Deja, cum spuneți, pe una dreptate, negociem acum un nou program pentru următorul mandat parlamentar, unde se încearcă găsirea mai multă, de mai multă flexibilitate Însă, știu, acest control parlamentar trebuie să existe. Știu că este uneori dificil, uh, deciziile politice toate uh, trebuie luate rapid. Cred că putem să ne oprim aici, dacă mai sunt întrebări, și vă păstrăm aici și pentru următorul uh, punct, care de asemenea se referă la câteva chestiuni dificile, așa cum ați spus pe bună dreptate. Deci trecem la punctul 14 cooperarea pentru dezvoltare în Asia și Orientul Mijlociu, inclusiv în ceea ce privește situația drepturilor omului din, printre altele, Myanmar, Filipine și Laos. Motivul pentru care discutăm acest lucru este mm, că în cursul dialogului strategic cu domnul comisar Mimicea, în martie, comisia noastră și-a exprimat o serie întreagă de preocupări în ceea ce privește situația drepturilor omului în Filipine, Myanmar, Cambodgia și într-o oarecare măsură și în Laos. Dată fiind situația alarmantă din ceea ce privește drepturile omului în aceste țări, întrebarea era cum anume poziția poate să asume o poziție fermă împotriva acestor acțiuni guvernamentale și să evalueze cu grijă și să aibă în vedere eventuala continuare a asistenței în baza a instrumentului de asistență. La momentul respectiv am spus că vom reveni la această chestiune. Sigur că în știrile ultimelor luni au figurat și abuzurile um, legate de, la adresa poporului Rohingya. Poate că ne oferiți uh, câteva detalii în ceea ce privește situația actuală a cooperării în domeniul dezvoltării cu aceste țări. și mm, așadar vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. N-am știut că voi fi uh, aici, la prezidiu, dar, și mi-am lăsat notițele în spate, dar cred că pot începe. Pentru că cunosc domeniul. Oricum, n-am pregătit uh, vreo declarație anume. Doamna președinte, spune nici eu nu aveam notițele la mine această dimineață. E vacanță care e de vină. Mulțumesc. Cred că se pune să începem cu Myanmar pentru că situația drepturilor omului uh, în această țară este cea mai cumplită în această regiune a lumii. Iar, da, mulțumesc. Iar um, echipa din partea Națiunilor Unite care a încercat să colecteze date din uh, teren uh, m-a vizitat în această dimineață la birou. A fost uh, un dialog interesant, conversație reală și a fost încurajator să constat că am de-a face cu oameni care înțeleg dinamica dezvoltării pe termen lung și care au reușit să privească activitatea lor în acest context. De asemenea, am avut ocazia să discutăm rolul armatei din Myanmar, deși sunt convinși că puterea în Myanmar nu este împărtășită și că chiar și guvernul civil din Myanmar este cu totul în mâinile puterii militare și că armata face tot ce vrea. Și Aung San Suu Kyi și partea civilă din guvern nu au control asupra ceea ce se întâmplă. În ceea ce privește constatările, e suficient să menționez un cuvânt. Cuvântul este genocid, care este infracțiunea cea mai gravă, care este și bine documentată, singura limitare impusă de guvernul din Myanmar a fost aceea că această echipă nu a fost uh, n-a avut voie să calce în Myanmar, deci a trebuit făcute interviuri cu cei vizați, dar ce s-au identificat trei infracțiuni, dar uh, cea mai gravă fiind genocidul și ca responsabili au fost identificați de uh, șase birou, șase oficii, inclusiv uh, șeful armatei. iar uh, sigur că aceste constatări vor fi prezentate și Consiliului ONU din octombrie. Iată deci care este situația. Am avut o discuție foarte bună. Și pe tema celor menționate de domnul Görans anterior. Dacă să continuăm să ne implicăm în continuare cu acest guvern, și să explicăm ceea ce facem într-adevăr cu Myanmar, în special în domeniul educației, al dezvoltării rurale, a nutriției, dar și domenii poate mai dificile. Pentru că i-am întrebat ce părere au despre acțiunile noastre în domeniul politicilor civile, pentru că susținem poliția din Myanmar, în a utiliza tehnici care și pentru a nu mă mai lungi mm, tehnici care să nu-i mai facă să înceapă să tragă direct în mulțim, ci să folosească tehnici uh, de abordare a mulțimilor și ne mulțumesc primele rezultate pe care le vedem. Sigur că este destul de riscant să facem acest lucru pentru că orice incident ar putea periclita susținerea noastră pe bună dreptate și uneori uh, <clears throat> a fost pus sub semnul întrebării acest ajutor din partea noastră, inclusiv în acest Parlament. Ideea uh, ar fi aceea să analizăm și rolul armatei în viața economică pentru a ne asigura că dacă se aplică uh, sancțiuni, acestea să vizeze companii, al instituții, ale armatei. Pentru că în Myanmar armata e mult mai mult decât uh, o armată, este un gigant economic, își apără proprii membri. Deci asta ne-au spus uh, civilii din țară că ar trebui vizat. Nu cred că avem timpul necesar să intrăm în cele mai mici detalii, dar pe lângă ceea ce am menționat, în Myanmar mai susținem și procesul de pace cu uh, grupurile și minoritățile etnice. Încercăm să ne asigurăm că există o normalizare a relațiilor De asemenea, susținem și procesul general de pace la nivel politic, dar nu numai, ci și prin oferirea de asistență pentru diferitele zone minoritare. Principiul pe care ne bazăm se referă la acțiunea în domeniul serviciilor sociale și anume principiul nediscriminării și accesului egal pentru că este extrem de important ca și copiii din Rakhine sau din alte părți ale țării să aibă acces normal la educație. Și apropo, am fost în Myanmar nu de mult și am descoperit că o parte din sistemul de învățământ este de asemenea controlat de armată. Există un minister al afacerilor de frontieră, care analizează în mare detaliu învățământul și se pare că armata controlează universitate și alte instituții care vizează învățământul profesional. Am întrebat-o pe Aung San Suu Kyi atunci când am uh, întâlnit-o despre această situație și răspunsul dânsei a fost unul, cred că destul de clar, și anume că nu înțelege de ce țara ei avea nevoie de un minister. Nu înțelege de ce avea nevoie țara ei de un minister al afacerilor de frontieră. Deci, iată ce facem în această țară. Încercăm să avem uh, aceste relații cu guvernul, dar în același timp uh, ne propunem și o abordare foarte severă în cadrul tuturor uh, întâlnirilor de la nivelul Națiunilor Unite, unde avem ocazia să exprimăm aceste critici uh, și această evaluare foarte critică a situației drepturilor omului din această țară. În același timp, încercăm să dăm o șansă și celor care promovează schimbarea, dar și ministrilor civili care propun politici, în special în domeniul educației, care previn pierderea generațiilor consecutive de cetățeni din Myanmar ceea ce a făcut din Myanmar astăzi o țară atât de săracă astăzi, în condițiile în care imediat după război a fost una din țările cele mai dezvoltate. Uh, we see. Și uh, s-a dezintegrat și a ajuns ce putem constata astăzi, iar uh, în ultimul rând uh, China, ca și în alte locuri din alte părți din Asia de Sud-Est, este foarte prezintă, prezentă pardon, și are relații cu toate părțile instituționale ale țării, inclusiv armata, și este foarte prezentă și prin intermediul uh, cetățenilor chinezi în uh, multe părți ale țării. Și să nu uităm acest lucru, fiindcă dacă s-ar face presiune prea mare, s-ar putea să fie o alternativă la armată pe viitor. Mă opresc aici în ceea ce privește Myanmarul, dar dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Mulțumesc, dragi colegi. Deci, am avut, avem întrebări? Da, Charles. Mulțumesc. Aș dori să ridic o problemă de principiu în ceea ce privește subiectul de față. Nu caut eu un nod în papură, dar e un lucru important. Dacă în cadrul acordurilor, noastre cu o țară ACP, această țară nu mai încalcă, nu mai uh, respectă drepturile omului, dacă va, să zicem, are loc o lovitură de stat la, în Nigeria, ce s-a întâmplat deja, se suspendă acolo de cooperare, se menține asistența de ur- umanitară de urgență și am hotărât să re- să um, finalizăm acordurile în curs, dar atât. Dacă Myanmarul ar fi uh, membru al ACP, n-ați putea să faceți ce faceți acum. Uh, în conformitate cu articolul 95, fiindcă dacă se suspendă cooperarea din motive de lovitură de stat și nu se suspendă din motive de genocid, recunoscut de ONU, deci pe autorit- de către autoritățile competente, e o problemă. Uh. E o poveste lungă. Da. Există articolul 96, menționez, care prevede acest lucru. E o procedură prevăzută în acordul de la Cotonou, care poate fi lansată. E o procedură. Nu e automat ipso facto. E o procedură unde trebuie să se ceară avizul statelor membre pentru a nu se lua decizia pur și simplu de brațul executiv. Suspendarea totală a asistenței este o decizie gravă. Nu doar pentru că va aduce rușine asupra unui guvern sau pentru că va dăuna intereselor economice sau, sau elitei eh, de la putere, ci pentru că dăunează poporului. Am văzut asta în Africa. Facem asta. Se face asta din motive întemeiate, bineînțeles. Dar, apoi, inversarea acestei decizii e foarte complicată. Fiindcă în momentul în care ne întoarcem și îmi spunem acum trebuie să reluăm activitatea de cooperare, ne-am confruntat întotdeauna cu, cu, cu dificultăți foarte mari. În al doilea rând, dezvoltarea este o chestiune pe termen lung și nu poate să fie un astfel de proces fragmentat, uh, sac, uh, sacadat. Da, este proporțional cu bugetul statului. Poate fi o pârghie, poate să fie un element de a forța cu ușa. Dar prea puține sunt cauzurile în care lucrurile stau așa, fiindcă instrumentul cel mai puternic de dezvoltare reprezintă comerțul și economia mai uh, largă decât uh, fondurile pentru dezvoltare. Deci, acestea sunt uh, chestiuni complexe. În cazul Myanmar nu știe nimeni ce se va întâmpla. Dar dacă statele membre ale Uniunii Europene și instituțiile Uniunii Europene hotărăsc să pună capăt asistenței, atunci se va întâmpla asta, se va face asta și Comisia va pune capăt acestei asistențe. Nu e nevoie de niciun articol, e o decizie politică care ar putea să fie luată oricând. Dar, încă un aspect, vreau să vă vorbesc despre consecințele sancțiunilor economice asupra Myanmarului de acum mulți ani, când a existat sancțiuni asupra armatei. Și în loc să avem uh, sancțiuni țintite asupra unor persoane, înghețându-le activele, împiedicând călătoriile și așa mai departe, ceea ce exact asta fac americanii. Americanii nu au impus sancțiuni economice largi, ci au țintit câțiva, uh, câteva persoane, le restricționează deplasările și le-au le înghețat activele din SUA, noi contemplăm și sancțiuni mai ample, printre care și oprirea um, uh, orice în afară de arme a, a, a proiectului orice în afară de arme. Se poate acest, face acest lucru, așa cum s-a întâmplat și în Cambodgia. Ar fi uh, prima dată când s-ar întâmpla așa ceva, dar acest lucru ar avea consecințe economice grave asupra țării și asupra poporului. De când uh, primește această asistență, orice în afară de arme, Everything But Arms, și-a dezvoltat o industrie textilă foarte puternică care angajează sute de mii de persoane, mai ales femei. Și dacă aceste reduceri tarifare ar dispărea, nu și-ar mai reveni. Nu ar mai putea avea acces pe piața europeană fără taxe și fără cote și acești oameni și-ar pierde slujba. Și-ar pierde slujba, ar fi pur și simplu pe străzi și ne-am confruntat cu aceeași problemă ca în cazul sancțiunilor economice și atunci, și atunci că trec frontiera și deci trec în Thailanda, traversează frontiera și apoi devin sclavi în Thailanda, în uh, uzinele ce prelucrează produsele piscicole și avem 3 milioane de migranți nedocumentați, fără documente în Thailanda. Majoritatea sunt de origine birmaneză. Trebuie să ne dăm seama ce facem, ce înseamnă aceste sancțiuni pentru țările respective și cine sunt cei care plătesc prețul până la urmă. Nu cred că sancțiunile economice vor uh, fi prea greu de suportat pentru în uh, înalții ofițeri ai armatei. Prețul va fi plătit tot de săraci, de populația săracă și care va avea mult de suferit dacă facem așa ceva. Mulțumesc! Asta e părerea mea, da. Dar nu, nu să le iau deciziile la nivelul meu. Charles, doreai să mai ai cuvântul. Înainte de asta? Veți vorbi și despre alte țări, Cambodgia, Filipine? Da, Charles. Dar știm cum funcționează cotonul. Cu articolul unde se constată încălcările grave și 96 care sancționează aceste încălcări grave ale drepturilor omului. Eu cred că Comisia și Parlamentul European avem din ce în ce mai mari greutăți în ceea ce privește e, explicațiile privind textele care stau la baza acțiunilor noastre. Eu nu pot să explic cuiva să suspendă un acord de cooperare, cum s-a întâmplat cu Nigerul, cu Nigeria, din motive de lovitură de stat militară, dacă nu, se, dacă nu facem același lucru într-o țară unde armata este, vin, se face vinovată de genocid. Aveți, bineînțeles, multe motive pentru care ne spuneți că trebuie să continue asistența de urgență. Da, se poate face acest lucru și prin Cotonou și ați spus că aspectele imperative politice sunt importante, dar textul trebuie să fie adaptat. Acest lucru este valabil aici și pentru principiul de diferențiere, fiindcă altfel, dacă aceste dispoziții nu mai sunt decât uh, decorative, nu mai facem nimic. Dacă putem explica o anumită politică și politica inversă cu aceleași reguli, dacă n-ar exista contradicții în uh, politică și de sensuri duble, mă rog, ar fi bine. Dar uh, poate doriți să spuneți câte ceva cu acest lucru și apoi despre Cambodgia și Filipine câteva cuvinte. Cambodgia. Au avut loc alegeri acolo. Am fost cu toții concentrați pe aceste alegeri și pe faptul că nu se poate spune că au fost uh, un exercițiu democratic. Opoziția a fost aruncată în închisoare. Vă pot spune că acum câteva zile, de curând, au fost eliberați membrii opoziției, mă rog, cu excepția liderului opoziției împotriva căruia există acuzații foarte grave. Dar, a avut loc alegerile, avem un rezultat al alegerilor. Uniunea Europeană a considerat că aceste alegeri nu mai oferă garanții democratice pentru a beneficia de sprijinul nostru, deci am pus capăt acestui sprijin. Noi, ce înseamnă noi, statele membre și noi, am pus capăt uh, sprijinul acordat pentru procesul electoral. În același timp însă, la Comisia Europeană am pus capăt plăților uh, de sprijin bugetar până la examinarea impactului acestei situații politice asupra cooperării noastre cu Cambodgia. Asta s-a făcut la Phnom Penh de către Consiliul pentru Dezvoltare, care a elaborat un raport ce a fost analizat în luna august de către ambasadori la nivel local, care ne-au trimis uh, recent părerea lor, și anume că cooperarea care stătea în slujba poporului poate continua și că se poate relua de acolo de unde a fost întreruptă. Cu o singură excepție, unde examinarea este încă în derulare, e vorba despre domeniul descentralizării. Unde, cel puțin la instituțiile europene, subzistă unele îndoieli între instituțiile europene în ceea ce privește impactul descentralizării, dacă există sau nu impact asupra situației politice, dat fiind că sunt alegeri și membrii autorităților locale care au fost afectate de către măsurile potriva opoziției. Deci, pe scurt, suspendarea oricărui fel de sprijin pentru procesul electoral. O să întrerupt. Și am putea relua și vom relua cooperarea în domenii cum ar fi învățământul, dezvoltarea rurală, pescuitul, gestionarea finanțelor publice, reforma administrației publice, vom relua cooperarea cu excepția decentralizării. În afară de Hai să spunem așa, avem relații foarte anevoioase cu această țară la nivel politic. Avem o colaborare, colaborare extraordinară, să zicem, cu administrația cambogiană, ministrul de finanțe, ministrul de, de învățământ, ministeriate cheie pentru sectorul social și, social și pentru reforma țării și progres, s-a făcut foarte mult progres în ultimii ani la nivel învățământului în această țară și sperăm și în ceea ce privește dezvoltarea rurală au fost progrese spectaculoase. Problemele în Cambodgia care ne îngrijează pe noi eh, printre acestea se numără influența crescândă a Chinei în această țară, acapararea terenurilor, faptul că se vinde țara operatorilor uh, privați. Și asta este o chestiune foarte gravă și toată lumea știe că în contextul ASEAN Cambodgia este foarte apropiată de China și probabil un transmițător uh, de încredere al influenței Chinei în această regiune. Așa stau lucrurile în Cambodgia deocamdată. În ceea ce privește drepturile omului, haideți să spunem altfel, pe noi ne mai mult practica democrației și modelul democrației pe care încearcă să-l uh, încropească decât drepturile omului spre deosebire de 10, 15, 20 alte țări din lume unde am putea spune că e vorba de adevărată problemă a drepturilor omului, situația drepturilor omului în uh, Cambodgia nu este atât de gravă. At, cam așa stau lucrurile în legătură cu Cambodgia. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Nu, în ceea ce Cambodgia, nu. Dacă puteți să spuneți câteva cuvinte despre Filipine, da. Foarte pe scurt, da, e o mare bătaie de cap. Și un exemplu foarte bun de o țară unde situația drepturilor omului e mai gravă decât în Cambodgia. Se consideră că 44 de persoane au fost ucise în aceste crime extrajudiciare, asistente extrajudiciare, în uh, Manila sau și în alte orașe din Filipine. E vorba de lupta împotriva drogurilor pe care o conduce domnul președinte și uh, se consideră și victimizat de, de instituțiile europene, se gândea anume la, la o instituție anume și a început să vizeze nu statele membre, ci instituțiile europene ce mă rog, încercăm să facem noi cu bugetul în această țară și amenință să pună capăt aceste cooperări cu noi și nu o să vă vorbesc acum de incidentele pe care le-am avut cu, cu președintele uh, țării cu președintele Duterte, chestiunile sunt foarte importante pentru Filipine, dar și pentru Europa și restul lumii, mai ales asistența pentru Mindanao și eforturile care trebuie făcute pentru a ne asigura că comunitatea musulmană nu ajunge în situația de a fi un, o pepinieră pentru terorismul internațional. Gaddafi uh, sprijinea grupuri teroriste, Abu Sayyaf și altele. Situația s-a îmbunătățit la ora actuală, dar am văzut în la Davao și nu numai că lucrurile se pot încinge din nou rapid. Deci noi dorim să sprijinim guvernul în uh, această parte a țării Filipina este o țară care va ieși din sistemul de asistență, până la urmă va absolvi acest sistem. Avem un pachet financiar foarte amplu și uh, la revizuirea pe termen mediu am uh, redus acest, uh, acest pachet financiar, dar nu am blocat de asistență, ci Duterte. It is still formally blocked, but... Lucrurile sunt încă blocate, însă există semnale pozitive care ne arată că ne-am putea relua activitatea. Am uh, lucrat în Filipine și pe tema accesului egal la sistemul juridic am cooperat foarte bine cu ei în această temă și vom continua cooperarea în materie de sănătate, mai ales când e vorba de reabilitarea consumatorilor de droguri și asistența pentru consumatorii de droguri. E o temă deosebit de delicată, dar asta e oferta noastră. Mulțumesc. Întrebări în legătură cu Filipinele? Domnul Schaffhauser. Aș dori să mă refer și eu la chestiunea Filipinelor. Sincer, nu prea am încredere în această diplomație a drepturilor omului. O vedem în cazul Statelor Unite, o vedem în cazul Chinei. Diplomația trebuie să se bazeze pe interese. Sigur, interesele trebuie să țină cont de drepturile omului, dar nu cred într-o diplomație a drepturilor omului care adesea e etichetată ca neocolonialistă. Ar trebui să, să ne bazăm și pe suveranitatea statelor. Cred că aici aveți dreptate. Întotdeauna ar trebui să ținem cont de situația existentă sau bun, venim cu o lovitură de stat și așa mai departe, dar nu ar fi bine să sprijinim mișcările care doresc să facă bine. În ceea ce privește Filipinele, cunosc situația, am fost acolo încă de după căderea regimului Marcos pentru a sprijini această tranziție democratică. Am mulți prieteni acolo, e o țară pe care o cunosc foarte bine. Cred că suntem puțin cam sever cu președintele Duterte Situația de astăzi înseamnă un plus de securitate. În Manila poți să ieși pe stradă fără să-ți fie frică, uh, poate e mai sigur decât la Paris. Deci aici au fost dezvoluții pozitive, apoi în materie de sănătate publică, de educație, gratuitate pentru studenți. Uh, în același timp, spunem, putem spune, Oare mai bine în, în Mexic, în Columbia? Aș vrea să nuanțăm puțin lucrurile când venim cu comparații, când să facem o comparație cu Mexicul, cu Columbia. Eh, Filipinele era o țară roasă de cancer Bun, și așa, în Iran situația e mai gravă, dar, bun, au și pedeapsa cu moartea pentru, și pentru cei care consumă droguri. Nu când mor dintr-o supradoză, e pedeapsa cu moartea și pentru ăștia. Deci ar trebui să nuanțăm puțin lucrurile și să ținem cont și de aspectele pozitive. Există un sprijin popular larg undeva la 80%. La noi 35-40% sprijin pentru un președinte. Dar acolo e vorba de rezultate concrete în materie de securitate. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Charles, și tu doreai să intervii, dar și eu foarte pe scurt. Aici nu sunt pe deplin de acord cu domnul Schaffhauser. Eu uh, sprijin diplomația drepturilor omului și diplomația secretă. Nu știm câte persoane au fost salvate. Nu știm uh, câte situații delicate au putut fi evitate. Pentru că asta nu e arătat la știrile de la 8. Să vă dau un exemplu. În China nu sunt permise criticile publice. Dar din câte știu, există un dialog între Comisie și China pe tema drepturilor omului. Și mi se spune că după acest dialog China a acceptat un al doilea nivel de jurisdicție. Există cetățeni chinezi condamnați la moarte în primă instanță și prin eforturile Uniunii Europene s-a obținut din partea autorităților chineze introducerea unui al doilea nivel jurisdicțional pentru cei care au fost condamnați în primă instanță și apoi au scăpat în a doua instanță. Deci ceva rezultate există. Cât valorează o viață de om? Păi merită un efort diplomatic, chiar un efort diplomatic secret. E un proces de durată, e fastidios, e greu, dar necesar. Mulțumesc foarte mult. Dați-mi voie să vă spun și eu, spune doamna președintă, am fost pe vremea comunismului și în Rusia. Străzile erau foarte sigure, să știți, da? Și acolo. Domnul Noiza, m-aș referi la un instrument pe care noi îl folosim ca parlamentar și anume rezoluția de urgență. Am avut uh, astfel de rezoluție de urgență referitor la situația din Myanmar, din Filipine și așa mai departe. În experiența noastră, care e rezultatul acestor rezoluții de urgență? Se simt oarecum în țările respective? Are rost să le facem? Au fost comentarii politice, puteți alege la ce doriți să răspundeți sau nu. Întrebarea e ce tip de diplomație a drepturilor omului dorim să promovăm. Pe de o parte avem diplomația secretă menționată de dumneavoastră. Primul meu post a fost în Vietnam 96 aveam o listă lungă de deținuți politici, am încercat să obținem rezultate cu, împreună cu diplomați francezi, belgieni, care erau prezenți în, în Vietnam în momentul respectiv și cred că e un demers util și eficient. Apoi există o componentă publică a acestei diplomații. Asta face Parlamentul și Consiliul de Miniștri când vin cu declarații în legătură cu situația drepturilor omului dintr-un stat sau altul. Aici avem o componentă extrem de delicată și uh, uh, politizată și la asta obiectează Duterte, asta îl ofensează pe Duterte. Nu îi place când e acuzat și condamnat la stat Națiunile Unite și mai departe. Rezoluțiile Parlamentului European apoi pozițiile Uniunii Europene în contextul Națiunilor Unite, acestea sunt extrem de minuțios examinate de statele partenere și au un impact în sensul presiunii exercitate, dar au și un cost. Trebuie să fie gestionate local. Asta o fac ambasadorii noștri în teren, în aceste țări. Însă, să nu subestimăm impactul politic al acestor rezoluții ale Parlamentului. Consider, prin urmare, că în, în Filipine avem și interese economice de amploare. Eu am fost foarte impresionat după ce m-am întâlnit cu ambasadorul european în Manila. Sunt extrem de interesați de o normalizare a relației. Și ar fi bine să nu uităm acest lucru, pentru că s-au făcut investiții majore în această țară, investiții europene, și treptat aceste investiții ar putea fi înlocuite de investiții chineze. Și asta e o chestiune care ne interesează pe toți. Foarte bine, spune doamna președintă, v-am uh, ținut sub uh, lampa de interrogatoriu o oră și 40 de minute, așa că am, am primit tot ce am dorit de la dumneavoastră. Însă sunt chestiuni importante, mă bucur că am apucat să le discutăm Uh, chestiuni de cooperare bilaterală cu statele din Asia de Sud-Est. Pentru că primim scrisori, alegătorii ne întreabă ce se întâmplă acolo și, după cum au spus și colegii, sunt chestiuni de interes. Ne-ați dat o serie de răspunsuri și vă mulțumim foarte, foarte mult pentru că ați fost aici alături de noi pentru două puncte despre ordinea să mai doreați să adăugați ceva? No, vreau doar să spun și eu că uh, sunt deosebit de recunoscător echipei <laughs> pentru Orientul Mijlociu, care au venit aici număr mare, dar iată n-am apucat să discutăm punctul astăzi. N-am mai apucat într-adevăr, dar uh, o să facem uh, altă dată. Vă mulțumim! Foarte bine spune doamna președintă. Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi a acestei după amiz, înaintea științei coordonatorilor, punctul 15, Organizația Mondială a Comerțului, pașii următori. Comisia INTA pregătește un raport în legătură cu viitorul OMC-ului. După cum știți, OMC-ul este organismul mondial care stabilește regulile comerțului internațional a evoluat de-a lungul anilor și în prezent resimt o presiune considerabilă. Există un impact semnificativ al slăbirii OMC-ului. Asta afectează uh, capacitatea statelor de dezvoltare de a influența agenda internațională. Avem un raportor, la Sanchez, care ne poate explica cum stau lucrurile Surrayar. Mulțumesc. Vreau să subliniez în primul rând importanța faptului că comisia noastră elaborează un aviz pe marginea unui subiect atât de important ca viitorul OMC. Cu toții știm foarte bine că comerțul merge mână în mână cu dezvoltarea și că politicile comerciale uh, Eh, țin, indiferent cât de mici sunt, au întotdeauna consecințe în ceea ce privește dezvoltarea. Ca raportoare, cred că este foarte important ca atât, atât ca atât comisia noastră cât și INTA să țină cont de importanța și să ia serios importanța acestui exercițiu și să încercăm să ne aliniem cu tratatul de funcționare a Uniunii Europene, mai ales cu principiul de coerență al politicilor pentru dezvoltare. În acest sens, trebuie să ne reamintim că liberalizarea uh, comercială nu este nu are rol pozitiv pentru reducerea sărăciei, ci din potrivă, dacă nu se reglementează cum trebuie, s-ar putea să aibă efecte negative în ceea ce privește dezvoltarea durabilă și în ceea ce privește viața femeilor. Trebuie să se sublinieze faptul, trebuie să se sublinieze potențialul OMC ca un for de negociere multilaterală în contextul în care trebuie impuse regulile la nivelul comerțului mondial. iată de ce este important ca noi să promovăm democratizarea OMC-ului pentru a deveni un for mai legitim unde vocea tuturor să facă auzită. E nevoie de o agendă comercială întemeiată pe un comerț mai echitabil, care să fie în beneficiul tuturor și care să pună dezvoltarea drepturile omului, drepturile sociale, uh, uh, chestiunile climatice în centrul acțiunilor și să țină cont de nevoile țărilor în uh, curs de dezvoltare, mai ales a celor cu venit scăzut. OMC-ul trebuie să recunoască rolul pe care poate să-l joace comerțul în ceea ce privește atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă și uh, de combaterea schimbărilor climatice. Iată de ce ar trebui să se folosească de acordul de Paris ca uh, o, un cadru minim pentru activitatea sa și este îngrijorător că acordurile comerciale bilaterale, dar și multilaterale pot duce la fragmentarea politică comercială și comercială la nivel internațional. Și rolul uh, forurilor democratice este cel de a, de a da reguli în ceea ce privește comerțul internațional. De ce uh, statele membre, Uniunea Europeană trebuie să facă mai multe eforturi pentru a sprijini democratizarea comerțului global. Trebuie să cerem membrilor OMC să garanteze legitimitatea democratică și mai ales transparența în ceea ce privește uh, controlul parlamentar și acestea sunt uh, principalele lucruri pe care îl cerem în acest proiect de aviz și sperăm să se bucure de succes și ajungă cu succes la um, Comisia pentru Comerț Internațional. Mulțumesc foarte pe scurt. Foarte scurt și la obiect, uh, domnul Rubi, apoi Noizer și apoi domnul Schaffhauser. Da, am dorit să mulțumesc uh, foarte mult pentru proiectul de aviz. Eu cred că Reforma OMC va, va juca un rol important și pe viitor în cadrul politicii pentru dezvoltare. Știm că dezbaterea este în toi. Am fost cu o delegație parlamentară și la Seattle, unde mm, practic aveam avut parte din un rezultat zero după acea rundă de negocieri. Eu cred că și înființarea conferinței parlamentare a constituit un pas important și uh, am uh, pus la punct uh, acest lucru și cu doamna Brecan. Eu cred că tocmai pentru țările în curs de dezvoltare este important ca deputații să fie implicați în această dezbatere cu privire la comerț. Pentru că, evident, și în aceste țări opoziția trebuie să joace un rol important. Guvernele uh, sunt deseori ținute de contracte și tratate foarte dificile și cred că este misiunea opoziției și a jurnalismului să arate ce nu se vede, să semnaleze acest lucru consumatorului. Am mai văzut și că uh, pe agenda de la Doha în cele trei puncte, facilitarea comerțului a fost pusă în centrul discuției. Eu cred că și această facilitare a comerțului merită mai multă susținere și din partea Uniunii Europene, atât în ceea ce privește finanțarea, dar și personalul, pentru că deseori uh, avem parte de astfel de situații la frontieră care constituie lanțul de valoare și deseori acest lucru duce la probleme foarte mari. De asemenea, și disputele comerciale trebuie să joace un rol uh, important pe lângă facilitarea comerțului și cred că Comisia trebuie să se axeze și pe ajutorul pentru comerț care să fie dezvoltată în continuare. Eu cred că aici trebuie să venim cu oferte, iar în centrul acestor oferte trebuie să fie obiectivele de dezvoltare durabilă. Și obiectivul cu numărul 2, alimentație sigură, apă potabilă, instalații sanitare sunt uh, provocările cu care se confruntă cei mai săraci dintre săraci și au nevoie de aceste lucruri pentru a supraviețui. Deci trebuie create punți și în acest domeniu. Iar tema agriculturii este de asemenea de importanță capitală pentru noi, pentru că trebuie ca oamenii de acolo să poată beneficia de alimente uh, de calitate la prețuri accesibile. Am văzut de curând o caricatură reprezentativă unde o țărancă uh, în Africa arăta o roșie care costa un euro și lângă era un coș întreg cu roșii care costa tot un euro. Cred că asta explicitează situația și aici va trebui să ne gândim și noi cum putem ghida lucrurile în o direcție în care abordarea multilaterală se devină din nou atractivă. Am văzut de curând și la Buenos Aires că anumite elemente de reforme sunt absolut necesare și asta susținem și din partea Parlamentului European și de aceea aș dori să mulțumesc în mod uh, special raportoare pentru faptul că pune în centru atenției politica de dezvoltare și, și restul accentelor uh, așa cum se cuvine. No, Domnul Noizer, mulțumesc foarte mult. Aș dori să spun câteva cuvinte uh, în legătură cu acest aviz în numele colegului nostru, domnul Frunzulică. Acesta nu poate fi alături de noi astăzi. Avizul uh, pune foarte bine accentul pe importanța funcționării OMC-ului ca un for eficient de negocieri care oferă o platformă pentru discuții deschise pe chestiuni ce țin de comerțul global. Accentuarea contribuției pozitive a comerțului echitabil uh, la propășirea și bunăstarea tuturor trebuie să cerem în mod constant un sistem care lucrează în beneficiul tuturora. În prezent, două treimi dintre membrii OMC-ului uh, sunt țări în curs de dezvoltare. Acesta permite economiilor în tranziție și statelor mai puțin dezvoltate se bazeze pe un sistem deschis de schimburi comerciale uh, în direcția propriei dezvoltări. De aceea este important ca membrii OMC-ului, care sunt țări în curs de dezvoltare, să poată să își decidă propriul ritm de evoluție și propria secvențializare a măsurilor de liberalizare a comerțului, fără a li se cere să facă mai mult decât pot în funcție de nivelul specific de dezvoltare. În aviz, de asemenea, ar trebui să se menționeze concluzia acordului privind facilitarea schimburilor comerciale, care presupune o abordare novatoare față de statele mai puțin dezvoltate sau în curs de dezvoltare care beneficiază de un tratament special, diferit, structurat în funcție de capacitatea proprie de a pune în aplicare acordurile respective. OMC-ul poate contribui în mod semnificativ la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă, durabilă în domenii cum ar fi reducerea sărăciei, sănătate, educație și mediu, sprijinind reformele din sectorul schimburilor comerciale care favorizează creșterea și dezvoltarea. Apoi, cadrul multilateral al OMC-ului poate juca un rol important oferind the Paris Agreement's commitments. Oferind flexibilitatea necesară a atingerii obiectivelor de la Paris. Apoi, pentru a spori transparența organizației și pentru a întări și garanta legitimitatea democratică a schimburilor comerciale globale, trebuie să insistăm în continuare pe o dimensiune parlamentară puternică și eficientă OMC-ului. Uniunea Europeană ar trebui să rămână permanent angajată în eforturile de reformare ale sistemului OMC-ului pentru a spori eficiența și transparența. Și domnul Frunzulică mulțumește raportoarei și contribuției eh, contribuitorilor din această comisie la acest raport. Domnul Görens, mulțumesc, doamnă președintă. Sunt uh, de acord cu chestiunile de fond din acest aviz, însă trebuie să ne gândim uh, uh, care ar trebui să fie poziția noastră aici în relația cu Comisia Europeană. Domnul președinte al Comisiei a avut acces la președintele Trump, Oren Shear. Acest președinte nu e cunoscut ca un om care ascultă foarte mult ce spun alții. La ce mă refer aici? Instanța abilitată să vorbească în numele celor 27 pe dimensiunea europeană a reușit să transmită acest mesaj către președintele american. Sigur, nimic nu e sigur, nu s-a rezolvat nimic, dar măcar a existat acest dialog între președintele Comisiei și președintele Trump. Apoi, Trăim vremuri extrem de neliniștitoare. Într-o intervenție anterioară s-a vorbit de uh, mecanismul de reglementare a disputelor la OMC. Acesta are șapte judecători teoretic, doar patru sunt în funcție, trei nu au fost confirmați. Dar că Statele Unite nu vor să confirme noi mandate, această instanță nu o să mai poată delibera când o să rămână cu mai puțin de patru. O să avem un instrument extrem de important fără nicio putere jurisdicțională. O situație extrem de gravă și atunci uh, ar trebui să încurajăm uh, Comisia să facă eforturi în acest sens. Bun. Au existat uh, acorduri bilaterale și s-a ajuns la masa critică în direcția sabotării oricărui progres în materie de comerț multilateral. Am fost la această conferință unde s-au obținut și rezultate în materie de protecția uh, drepturilor de proprietate intelectuală și a medicamentelor generice pentru stat în curs de dezvoltare, însă restul a fost blocat. Până una alta trebuie să ne bazăm pe acorduri bilaterale dacă instrumentul de reglementare a disputelor de la OMC nu mai este capabil să formuleze principiile de drept comercial internațional, în acest caz va trebui să ne gândim foarte bine și să vedem ce mai rămâne din acordurile de parteneriat economic discutate sub egida OMC-ului. Pentru că OMC-ul a impus un cadru structural propriu. Avem un sistem extrem de complex și singura speranță mai vine de la Europa. Europa este singura care mai are masa critică necesară pentru a salva situația. Domnul Schaffhauser, mulțumesc, domnul președinte. Trei observații aș avea. În primul rând, OMC-ul nu e o instituție internațională cum sunt Națiunile Unite. A fost inițial un lobby care milita pentru comerț internațional, au avut sprijin american, pentru că era în interesul Statelor Unite după al doilea război mondial, în momentul în care politica lor era una de dominație economică. Această organizație, când uh, n-a mai servit uh, obiectivelor americane, în China a devenit principalul partener comercial mondial și uh, Statele Unite intrau într-un deficit grav pentru că își pierdeau know-how industrial, atunci Statele Unite au decis să îngroape OMC-ul. Sunt de acord cu această decizie. E ceva ce îmi doream de multă vreme. Contrar BIT-ului, care e o organizație a Națiunilor Unite, OMC-ul e un instrument de lobby privat care a fost recunoscut ca instrument, ca organizație internațională. Apoi, piața unică, moneda unică, asta îi întărește pe cei tari și slăbește pe cei slabi. De când avem moneda unică, uitați-vă la disparitățile între Germania și alte țări din zona euro. Toate au sărăcit. Spre deosebire de statele care nu au fost în zona euro, care și-au putut devaloriza moneda, mă gândesc la, la, la Ungaria, Polonia, țările din Est, care n-au resimțit atât de grave efectele. Clar, piața în prezent îi favorizează pe cei puternici și slăbește pe cei slabi. Și aici a treia componentă, trebuie să găsim calea justă. În 88 s-a decis că e nevoie de un comerț echitabil. Comerțul nu trebuie să sărăcească și să distrugă statele și suveranitatea lor. Suntem pe cale să punem capăt modelului mercantilist. Este sustenabil acesta. Germania are 240 de miliarde excedent comercial, China 450 de miliarde. Germania are de 8-9 ori excedent comercial cât China per capita în raport. E un model sustenabil. Trump e împotriva Germaniei și are dreptate. E un model economic suicidar, sinucigaș. Dacă vrem să construim Europa pe acest model economic, sigur aceasta o să explodeze mai ales că nu avem mecanisme de solidaritate. Uitați-vă la piețe. Vedem ce se întâmplă, vrem o piață unică, dar nu vrem solidaritate. Vrem moneda euro cu transferuri financiare care compensează evoluția de pe piață sau renunțăm la euro? Și dacă nu mai avem euro, Germania pierde 800 de miliarde în active externe. Asta e. Știința economică e una riguroasă. Vă mulțumesc. Domnul Rubic eh, nu e german, tot arătat spre el, dar el săracul nu e de acolo. Nu, nu, absolut de acord. E, e o dezbatere pe care o, o am de multă vreme în contextul tuturor organizațiilor internaționale paneuropene. Am fost fondator la Pan Europe France, e o dezbatere permanentă pentru mine. Trebuie să ne gândim la modelul nostru economic am, am trecut la acest model uh, liberal și nu eram așa la început. Cooperarea era înainte de concurență. Acum am pus concurența pe, pe, pe primul plan și ne mai mirăm că nu funcționează nimic și solidaritatea a dispărut și ea. <laughs> yeah, um, now I give the floor to Mr. Acum am să-i dau cuvântul domnului Marcelezi, care în pofidă numelui nu este italian. Undeva Îmi cer scuze că am întârziat. Y muchas gracias a Lola Sánchez por el, eh, la opinión que nos parece realmente ir eh, por el buen eh, camino, por lo tanto, todo lo que vamos a... Acest aviz merge în direcția cea bună și tot ce vom face de acum înainte va aprofunda această cale deschisă. Suntem de acord cu acest aviz și trebuie să ne reamintim că liberalizarea pieței nu este un lucru pozitiv în sine. Dacă e lucru bun sau rău, trebuie analizată situația și mai ales uh, în termen de sărăcie și impact asupra mediului înconjurător. Este foarte important să sprijinim multilateralismul așa cum am constatat, mai ales în ultima rundă de acorduri care sunt mai degrabă bilaterale decât multilaterale, așa cum am fi sperat și sprijinim în egală măsură nevoia de a democratiza OMC-ul. La ora actuală avem o instituție care nu prea e transparentă și trebuie să se întoarcă democrația în OMC. Și încă un aspect, este vorba despre ierarhia normelor. Știm cu toții că la ora actuală nu este doar comerțul, de dragul comerțului, ci ca oamenii să trăiască bine și să o facă într-un mod ecologic. Deci cel mai important uh, reprezintă, mai important decât uh, Comerțul trebuie să fie agenda 2030 și acordul la Paris, fiindcă nu ne putem permite să avem acorduri comerciale care încalcă acordul de la Paris și să nu, să nu uităm că CETA va spori uh, emisiile, nu din potrivă. Și aceste uh, instrumente pe care le avem trebuie să ducă la mai multă justiție socială și mai mult și um, trebuie să Așa cum a spus doamna raportor, raportor, trebuie să cerem să se recunoască discriminarea produselor pe baza metodelor de producție, ceea ce există la OMC și care ne-ar permite să, să, să începem cu amprenta carbonului, ceea ce ne-ar permite să avem o, o situație mai clară. Este o idee bună ca la OMC să existe o, un, um, o analiză asupra sectorului textil, de pildă, și anum, anum, anumitor uh, lanțuri specifice și trebuie să recunoască și principiul precauției. Acesta este un aspect de bază în comerț, trebuie să se recunoască foarte clar la fel de important este să există un transfer de tehnologii ecologice. S-ar putea face, așa cum uh, s-a făcut declarația de la Doha pentru TRIPS, uh, am putea să facem și noi același lucru aici și, și la OMC, să zicem uh, drepturile de proprietate intelectuală și, și schimbările climatice care să fie introduse la OMC. Bineînțeles, mai avem și alte propuneri privind biodiversitatea, privind biopirateria, care joacă un rol foarte important în secolul nostru și vom face propuneri în acest sens, fiindcă, așa cum propune și un raportor, considerăm că cel mai important este să recunoaște că obiectivul pe care îl avem, pe care trebuie să-l avem, este să ducem o viață bună și uh, fericită în limitele planetei și că comerțul nu este un scop în sine, ci este doar un instrument care să ne ajute să ne atingem scopurile. Mulțumesc! Anything to add, Lola? Mulțumesc, am să dau din nou cuvântul Lolei. Ba, nu, am uitat de comisie. Sunt persoană din partea comisiei care așteaptă cu foarte multă răbdare domnul Vitkovski și domnul Axel Pujan de la Maisonneuve. Domnul Rikovski, din partea DigiTrade, nu știu dacă aveți uh, ceva de spus în această privință. Mulțumesc foarte mult. Câteva comentarii de ordin general și câteva comentarii specifice. Am să încep cu ultima intervenție. Și am să reiterez uh, cu forță că mm, e adevărat și e corect că comerțul nu este un scop în sine. Este ceva care rezultă foarte clar din acordul OMC, unde primul obiectiv uh, la înființarea acestei organizații reprezintă dezvoltarea economică a membrilor săi. Și... Iar în acest context este important să reținem organizația se confruntă cu cea mai mare criză din istoria sa. Și cei care vor fi cei mai grav afectați uh, vor fi țările cele mai uh, sărace. De aceea este important ca această reformă să avanseze și să progresăm pentru a lăsa în urmă această criză. Comisia a venit cu o serie întreagă de idei în ceea ce privește procesul de reformă. Am împărtășit deja Parlamentul European și statelor membre o parte dintre acestea. Vorbim despre monitorizare și supraveghere, dar și partea de soluționare a litigiilor, unde criza de fapt va ajunge în curând uh, în într-un punct în care această instanță va fi paralizată. Acum și câteva comentarii mai specifice. În primul rând, în ceea ce privește impactul liberalizării comerțului, aș sublinia că, așa cum s-a menționat, obiectivul OMC este de a susține dezvoltarea membrilor săi iar în istoria OMC și în istoria GAT, a acordului general în ceea ce privește tarifele, care a precedat uh, această organizație, creșterea comerțului s-a dovedit a avea un impact pozitiv asupra dezvoltării țărilor și în a reușit să scoată milioane de oameni din sărăcie. Chiar și exemplul Cambodgiei și a preferințelor de care beneficiază au un impact asupra dezvoltării economice. În ceea ce privește acordurile comerciale bilaterale și plurilaterale, aș dori să arăt că toate aceste acorduri, de fapt, se fac în cadrul OMC. OMC prevede acest tip de acorduri pentru a permite partenerilor să meargă pe calea acestor inițiative și a face eforturi comune mai mari, iar acestea au un impact diferit în ceea ce privește susținerea dezvoltării economice și sociale și în ceea ce privește crearea unor reguli care, la un moment dat în viitor, uh, să poată fi susceptibile de multilateralizare. Aș reaminti de negocierile care au avut loc în ceea ce privește bunurile de mediu și acordul aferent, care a fost un astfel de tip de acord, la fel și acordul care privește tehnologia informației. Și un ultim punct din partea mea, în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare durabilă, aici susțin importanța garantării ca OMC să subscrie în continuare la obiectivele de dezvoltare a mileniului și în acest sens Comisia a punctat acest lucru în documentul său. De asemenea, eliminarea ajutorilor de export, subvențiilor la export pentru agricultură ar fi un astfel de exemplu. La fel și în ceea ce privește pescuitul, unde există negocieri active la nivelul OMC și unde toate țările partenere recunosc importanța mandatului acordat de lideri pentru a continua aceste negocieri și a elimina cele mai uh, grave astfel de uh, subvenții în domeniul pescuitului. Mulțumesc! Plecând acum de la discuția care tocmai a avut loc, în ceea ce privește ajutorul pentru dezvolt, pentru comerț. În noiembrie anul trecut, uh, comisarul a avut o comunicare în acest sens și este important pentru că acceptăm importanța ajutorului pentru comerț, nu doar pentru a profita de oportunitățile oferite de comerț, ci și pentru a trece de posibile provocări care țin de globalizare și internaționalizare. Avem în vedere mai multă eficiență, o mai mare concentrare și țintire a ajutorului pentru comerț și o mai bună relație și în ceea ce privește uh, investițiile pentru o mai mare diversificare a acestor economii. Cred că trebuie punctat și acest lucru în această discuție. Și apoi, dumneavoastră ați mai menționat facilitarea comerțului. E un aspect pe care îl luăm în serios. În 2014, în momentul negocierilor de atunci, Comisia a angajat 400 de milioane de euro pentru facilitarea comerțului, în, din momentul în care acordul uh, respectiv urma să intre în vigoare și am, am onorat acest uh, angajament, iar acest efort va continua pentru că facilitarea comerțului reprezintă o modalitate de a ne asigura că anumite părți ale populației care desfășoară activități comerciale în apropierea frontierelor pot face acest lucru fără obstacole. Dar, de asemenea, este și o modalitate pentru ca Africa în speță să poată elabora acorduri tripartite în uh, practică. Mulțumesc. Uh, înapoi, Lola, pentru comentariile finale. Salut! Nu am nimic de adăugat. Mulțumesc raportorul din umbră se pare că suntem pe aceeași lungime de undă, din câte am auzit aici și mă bucur foarte mult, fiindcă așa vom putea transmite Comisiei INTA un mesaj puternic. Vă mulțumesc! So, um... Mulțumesc, Lola! Îmi pare rău, mi-am pierdut acum notițele. 3 septembrie la prânz este termenul de depunere a amendamentelor. Iar acestea fiind spuse, putem încheia reuniunea de astăzi. Vă mulțumesc pentru participare și ne revedem la reuniunea coordonatorilor în 5 minute. Toți ceilalți uh, pot pleca.